Dragi colegi, vă propun să luați loc și să începem imediat lucrările noastre de astăzi, pentru că avem foarte multe de discutat. O să începem cu punctul 14 de pe ordinea de zi, care era prevăzut înainte pentru ieri, dar nu am putut să-l tratăm ieri. E vorba de raportul cu privire la Corpul European de Solidaritate și noua strategie a Uniunii Europene pentru Tineret. Și vreau să-i dau cuvântul imediat raportorului, colegul nostru Mateo Bianchi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, membrii în CEOR, este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici, să vă prezint avizul meu, un aviz care a fost deja adoptat uh, în uh, unanimitate în Comisia de Specialitate. Sper să putem să avem același parcurs și în plenară, fiind dat că nu avem însă niciun amendament și nu sunt probleme, sper să mă susțineți. Acest aviz a fost uh, pregătit pentru uh, a da o părere față de corp, uh, propunerea Comisiei pe Corpul European de Solidaritate și noua strategie a Uniunii Europene pentru Tineret. Acest aviz uh, mizează foarte mult pe dimensiunea locală. Am vrut să subliniem că este esențial ca proiectele de, sol, de voluntariat să vină în întâmpinarea nevoilor și cererilor comunității. E nevoie de aceea ca aceste comunități să fie un criteriu esențial pentru pune în uh, implicarea în proiectele de voluntariat în domeniul solidaritate solidarității. În, cazul, în cadrul dezbatelor am avut uh, ocazia să ne întâlnim uh, și cu membrii Parlamentului European și am spus că această inițiativă trebuie să fie implementată se mm, cere punerea în aplicare a voluntariatului local. Mulți tineri participă în proiecte de voluntariat la nivel uh, local, care reprezintă, de fapt, proiecte de combatere a problemelor de incluziune socială sau de uh, probleme create de migrație. Deci integrare. Uh, e nevoie de o răspuns și acesta este strategia UE pentru tineret. Comisia Europeană a spus că dorește să introducă și funcția de coordonator pentru tineret. Având în vedere însă că acesta nu este în contact cu toate regiunile europene, noi am propus întâlniri periodice între COR și acest coordonator pentru tineret, astfel încât să ne informăm reciproc despre noua, noua strategie care există și la nivel de COR și la nivelul local este nevoie de implicarea tuturor uh, și de participarea cu sugestii în mhm. domeniul tineretului. Toate politicile Uniunii Europene care au o legătură cu implicarea tinerilor și implică foarte mult comunitățile locale sunt binevenite, atât publice cât și private. Trebuie să înțelegem care sunt exigențele um, oamenilor care trăiesc la fața locului și trebuie ca tinerii să poată să-și spună părerea, să reflectăm prin proiectele noastre diferitele puncte de vedere ale tinerilor din Europa. Iată de ce dialogul cu tinerii trebuie să implice autoritățile locale și regionale. Sunt convins că prin atribuirea unor uh, uh, voturi, să spunem, de calitate a acestui proiect, o să putem uh, ajunge la o colaborare foarte bună și cu entități locale, cum ar fi asociații sportive și vom putea să implicăm mai bine tinerii în um, viața comunității și este foarte important aici solidaritatea. Vă mulțumesc oricum pentru că m-ați susținut. Vă mulțumesc. Doresc să știu dacă există intervenții la dezbaterea generală, întreabă președintele. Nu pare să fie cazul, așa că o să vorbim despre amendamente, dar nu există amendamente, așa că putem deja să trecem la votul final. Cine este pentru aviz? Cine este împotrivă? Abțineri? Și avizul se adoptă în unanimitate. Felicitări și mulțumesc foarte mult raportorului pentru muncă. Dragi colegi, trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de avizul cu privire la uh, vecinătatea noastră și întreaga lume. E vorba de un aviz al domnului Hans Janssen. Aveți cuvântul, domnule raportor. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nu este nicio întâmplare că avizul meu despre vecinătate și întreaga lume se dezbate într-o dimineață, în aceeași dimineață în care discutăm și Brexitul, pentru că puțin mai târziu domnul Michel Barnier ne va vorbi despre Brexit. Nu este nicio o întâmplare faptul că în curând și Marea Britanie va trebui să fie considerată vecinătatea noastră a Uniunii Europene. Brexitul a adus multe schimbări cu sine. Avem uh, senzația din ce în ce mai puternic că regretăm ceea ce se întâmplă și poate că la un moment dat Marea Britanie va redeveni candidat la Uniunea Europeană. Oricum, subiectul este foarte potrivit pentru agenda din această dimineață. Nu trebuie să uităm că există o lume și în afara Europei. Europa chiar uh, este foarte prezentă pe ordinea de zi uh, când discutăm despre orice subiect. Tatăl meu de 88 de ani spunea că dincolo de ușă, de poartă, avem o altă lume. Localul e global și globalul e local. Așa obișnuiește să spună. Avem uh, vecini uh, geografici, dar întrebarea este, aceștia sunt vecinii noștri sau sunt vecinii celorlalți? Ideea e oricum că avem o responsabilitate și pentru ei, pentru politica națională, pentru continentele celelalte este valabilă aceeași axiomă. Fie că vorbim de dezvoltarea socială, economică sau a societății în general, uh, toate acestea fac parte din vecinătate de multe ori, vecinii de ieri devin uh, migranții de astăzi, care vin să se stabilească la noi în țări. Politica internațională joacă un rol din ce în ce mai important cu ultimele evoluții și întrebarea pentru noi va fi dacă autoritățile locale vor putea să se regăsească în cei 132 de miliarde de euro acesta este și nucleul avizul meu, avizului meu. Eu am uh, încercat să pun uh, mai multe măsuri uh, și să le transpun în cifre. E nevoie de fondurile acestea pentru că noi avem un rol important, autoritățile locale. 500 de milioane ar trebui să avem disponibili pentru implicarea noastră, pentru parteneriatele noastre cu regiunile din alte țări. Iar raportorii din Parlamentul European au preluat această idee. Am văzut-o și în rapoartele dumneavoastră și sper ca amendamentele să găsească o majoritate în Parlament. În final, aș dori totuși să expun trei puncte din raportul meu care mi se pare importante. Neutralitatea pentru un pact posibil al migrației al ONU, Știm cu toate care este, toții care este situația din Belgia, de exemplu, în momentul de față, dar și în alte țări se dezbate foarte uh, aprins uh, subiectul, să nu uităm de Marrakesh. În uh, același timp, aș dori să vorbim și despre obiectivele de dezvoltare ale Națiunilor Unite. Nu putem să repetăm de destule ori cât de importante sunt acestea. Aș dori să atrag atenția că obiectivele fondurilor de dezvoltare europeană trebuie să fie incluse și în cifrele pe care le vehiculăm. Mulțumesc tuturor colegilor pentru ajutorul pe care mi l-au dat la întocmirea raportului. Vreau să mulțumesc și um, colaboratorilor secretariatului, grupurilor și expertei mele Jersey Post, care a lucrat din greu la aviz. A fost, ca de obicei, o muncă de echipă și aceasta face lumea mai bună. Mulțumesc foarte mult. Intervenții pentru dezbaterea generală. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Ba da, dorește cineva, se pare. Da, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Janssen pentru raport. Cred că la proiectul comisiei putem să constatăm că nivelul local este neglijat. Comunele sunt experții pentru uh, nevoile generale ale cetățenilor. Există deja o tradiție în Olanda sau în Suedia. Se implică din ce în ce mai mult uh, comune, de exemplu, pentru a uh, întocmi proiecte de vecinătate cu Palestina, cu Ucraina, cu Moldova, de exemplu, dar și cu Turcia. Aceste proiecte sunt finanțate prin guvernul federal la noi, de exemplu, și care la rândul său de multe ori depinde de un proiect european. Dacă va exista un proiect european țintit, mi se pare foarte important să folosim experții de la comune și nu putem să așteptăm o cofinanțare de la comune pentru că este tot în interesul european, deci nu putem să participăm și noi la finanțare. Dar aceste programe nu vor fi de efect decât dacă se prevede un buget total care să includă tocmai în vecinătate și colaborarea cu autoritățile locale. Aceasta trebuie să fie atitudinea Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Van Noi. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule raportor. Mai avem câteva rezerve în legătură cu pactul global pe migrație. Există anumite neclarități aici și avem și anumite dubii pe care le au și alte țări din Uniunea Europeană, de fapt, în legătură cu Pactul Global pentru Migrație. Și eu mă întreb dacă este corect să atragem atenția printr-un amendament pe care dumneavoastră l-ați înaintat ca raportor um, să ținem cont de acest pact, așa ați spus în amendament. Eu nu știu dacă este momentul oportun însă pentru așa ceva. Raportul e foarte bun, dar chiar nu știu dacă trebuie să vorbim despre Pactul Global pentru Migrație în raportul dumneavoastră. Eu am anumite rezerve în legătură cu acest amendament și deci cu pactul. Vă mulțumesc foarte mult, Paul. Domnul Clejo. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să reacționez la ceea ce tocmai s-a spus. În Franța, în momentul de față, avem o polemică pe rețelele sociale care spune că Pactul pentru migrație e o manieră de a vinde Franța și Europa și de a impune o frontiere complet deschise și o migrație necontrolată. Cred că este important să amintim aici că acest pact este un pact cu, care are valoare de recomandare, nu are valoare obligatorie juridică și respectă în totalitate suveranitatea statelor în ceea ce privește politica migratorie. Mi se pare de aceea absolut pertinent să facem referire la acest pact care dă o viziune umanistă și deschisă pe gestiunea migrației și în același timp respectă suveranitatea statelor. Nici nu creează, de fapt, constrângeri noi pentru statele Uniunii Europene. Eu tocmai susțin această referință care se face la pact. Mulțumesc, domnul Youngman. Domnule președinte, și noi uh, am citit avizul acesta cu interes și am uh, privit cu ochi critici recomandarea despre pactul uh, de migrație. Suntem mulțumiți însă de felul în care raportorul face referire uh, la toate punctele importante, dar și face și o trimitere la pact. Mie mi se pare bine felul în care a formulat-o felul în care a gestionat uh, cele două subiecte. Deci noi suntem mulțumiți cu ceea ce a reușit să facă. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt uh, cereri de cuvânt, deci haideți să trecem la amendamente acum. Amendamentul 1 al raportorului înlocuiește amendamentul 1. Uh, cine-i pentru? Împotrivă? Vot electronic. Se închide votul și amendamentul s-a adoptat propunem un vot uh, în bloc pe amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. E deja foarte mult. Pe toate aceste articole, pe toate aceste amendamente, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă, așa că ajungem la amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 8 al raportorului care înlocuiește 8 inițial. cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Și acum suntem la amendamentul 11 al raportorului care înlocuiește 11 inițial. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 12? Ba nu, 12 deja l-am votat. Bun, perfect. Votul final pe acest aviz. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă avizul cu o singură abținere. Mulțumesc! Și felicitări raportorului. Mulțumim foarte mult pentru munca depusă. Nous en venons maintenant à la vie. Trecem acum la avizul privind programul Invest UE, prezentat de raportor Constantinos Agorastos. floor is yours. Aveți cuvântul? Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Bună ziua și mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, stimați colegi. Programul InvestEU este baza pe care urmează să construim Uniunea Europeană a viitorului. Nu e vorba de un simplu program de interes strict pentru economiști, directori de întreprindere sau funcționari europeni. Nu. Programul Invest EU se adresează fiecărui cetățean al Europei, <clears throat> inclusiv tinerilor primari care au nevoie de creșe pentru copiii din comunitate, pentru uh, tineri oameni de știință cu idei inovatoare care vor eventual să creeze o nouă societate comercială, o nouă întreprindere, vizează mii de IMM-uri care au nevoie de acces la finanțare pentru a face față concurenței globale. Programul InvestEU vizează pe bolnavii care așteaptă noi medicamente, noi metode de tratament. Cu alte cuvinte, ne interesează pe toți dacă dorim să trăim într-un mediu curat cu o infrastructură modernă. Noi vrem să exploatăm la maxim potențialul creativ existent și să oferim ocazii suplimentare, șanse suplimentare copiilor noștri, tinerii generații, mai bune locuri de muncă, locuri de muncă mai bine plătite. Asta e programul Invest EU, dincolo de cifre. Cifrele, sigur, sunt importante la rândul lor. Dar obiectivul acestui program, care acoperă perioada 2021-2027, este acela de a atrage investiții de 650 de milioane de euro, creând milioane de locuri de muncă și finanțând în același timp zeci de mii de IMM-uri. După operaționalizarea EFSI, programul de investiții care ar trebui să asigure investiții de 500 de miliarde până în 2020, va și va contribui la crearea unui milion de, loc de, muncuri, de locuri de muncă, vom putea, prin urmare, ridica nivelul nostru de ambiție în materie de cifră totală de investiții. Cred că datorită programului InvestEU, aceste investiții vor, tre- vor crește până la 1000 de miliarde de euro, creând mai bine de 2 milioane și jumătate de locuri de muncă. Știm ce s-a întâmplat în momentul în care a devenit operațional EFSI, știm ce merită finanțat, știm ce merită păstrat, ce merită schimbat. În acest sens se îndreaptă și avizul comisiei noastre, care este rezultatul unor activități sistematice, aprofundate, rezultatul unui dialog permanent cu Comisia Europeană, cu Banca Europeană de Investiții, cu zeci de reprezentanți ai mediului de afaceri, organizațiilor locale și regionale la nivelul întregii Europe. În avizul nostru subliniem faptul că este absolut esențial ca în Uniunea Europeană coeziunea economică, socială, teritorială să fie un principiu central al acestui program. Comisia consideră că în 2021 PIB-ul european va ajunge la nivelul din, dinaintea crizei economice. Cred că trebuie să pună accentul pe programe echilibrate din punct de vedere geografic, vizând acele regiuni care au înregistrat o lipsă de investiții în această perioadă. Acest program va fi pus în aplicare în cooperare strânsă cu autoritățile locale și regionale, care, asemenea, Comitetul Regiunilor vor trebui să aibă un cuvânt de spus dacă dorim rezultate cu adevărat bune și dacă vrem să creăm locuri de muncă pentru a elimina inegalitățile dintre regiuni. Pentru noi este foarte important ca acest program să intre în vigoare rapid, fără costuri și o, fără o povară administrativă inutilă. Uh, rapiditatea pune în aplicare, sigur, nu ar trebui să prejudiceze calitatea deciziilor și acțiunilor întreprinse. Noi considerăm că InvestEU este un instrument uh, complex care va permite crearea de locuri de muncă stabile, bine plătite, care va întări spiritul întreprinzător și va sprijini acele IMM-uri care sunt uh, temelia însăși a economiei europene. De asemenea, va stimula crearea de infrastructuri, mai ales în sectorul social. E vorba de protecția mediului, de reducerea consecințelor schimbărilor de climă și de consolidarea serviciilor statului social, care este cea mai mare realizare din istoria Uniunii Europene. accelerarea convergenței digitale și sprijinirea activităților de cercetare. Doamnelor și domnilor, Europa întotdeauna a fost un vârf de lance în prezent uh, resimte concurența altor continente, altor țări. Uh, nu putem să-i ținem în loc pe ceilalți, evident. Însă trebuie să redevenim vârful de lance în materie de tehnologie, inventivitate și spirit antreprenorial. Și de asemenea trebuie să fim în frunte atunci când e vorba de protecția mediului și de protecție socială. Trebuie să creăm, să garantăm existența unei rețele solide de protecție socială pentru fiecare european. Europa viitorului, doamnelor și domnilor, are nevoie de inventatori și de oameni de acțiune acesta va încuraja schimbarea în Europa. Intervenții pentru dezbaterea generală? Nu dorește nimeni să intervină. Trecem atunci la votarea amendamentelor. V-aș propune vot în bloc pe amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. De asemenea, vot în bloc pentru amendamentele 7 și 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Votăm electronic aici. Le vote est clos et l'amendement est rejeté. Je propose un vote en bloc. Închide votul, amendamentul este respins. Vot în bloc pentru amendamentele 8, 10, 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. De asemenea, propun vot în bloc pentru amendamentele 12 și 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 15 pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 16 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vot în bloc pentru 17-18. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la votul final. Cine este pentru aviz? Cine este împotrivă? Abțineri? Documentul este adoptat cu unanimitate de voturi. Felicitări raportorului și echipei sale. Vă mulțumim. Trecem acum la avizul prin programul de sprijin al reformei și mecanismul european de stabilizare a investițiilor prezentat de raportoarea noastră Olga Zrihan. Thank you. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest program de sprijin pentru reforme și stabilizarea investițiilor este un program cu un buget global de 26 de, și 7 de miliarde de euro și sperim, sperăm că va sprijini reforme prioritare în, pe ansamblul teritoriului european, sunt o serie de aspecte evidențiate. În primul rând, un instrument de pune în aplicare acestor instrumente care vor sprijini reformele cheie analizate în contextul semestrului european cu o anvelopă de 22 de miliarde de euro și pus la dispoziția tuturor statelor membre. Un instrument de sprijin tehnic care vizează sprijinirea statelor membre în crearea și punerea în aplicare de reforme și întărirea capacității administrative. Acest uh, măsură de sprijin, acest se bazează în principal pe sprijinul serviciului de sprijin pentru reforme structurale, care a sprijinit data trecută mai bine de 440 de proiecte de reformă în 24 de state membre în ultimii ani. Un instrument accesibil tuturor statelor membre cu un buget de 0,84 miliarde de euro și, în final, un mecanism de sprijin pentru convergență cu un buget de 2,16 miliarde de euro care va sprijini financiar și tehnic statele membre care întreprind măsuri verificabile în direcția adoptării monedei euro. Un program, cu alte cuvinte, stimați colegi, extrem de operațional și care se dorește a fi un program de sprijin. Euh, qui sont ici clairement euh, exprimées. Dispozițiile statuate clar în text vizează principiul de subsidiaritate și în temeiul acestui principiu domeniul de aplicare a reformelor structurale susceptibile de a beneficia de sprijin din partea Uniunii nu ar trebui să vizeze decât domeniile strategice relevante pentru punerea în aplicare obiectivelor tratatelor, și trebuie să fie strâns relaționate cu competențele Uniunii, cum am cerut-o noi. Comitetul Regiunilor respinge orice program de sprijin european pentru reforme structurale din statele membre care nu sunt specificate, care nu au fost evaluate în prealabil și care, de altfel, nu ar contribui în mod semnificativ pe plan european și care nu vizează direct competențele Uniunii Europene, așa cum acest, sunt acestea statuate în tratate. Pe de altă parte, indicatorii adoptați în ceea ce privește politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 și vă reamintesc aici că este vorba de PIB pe cap de locuitor, uh, șomajul de tinerilor, uh, problemele sistemului de învățământ, schimbările de climă, primirea și integrarea migranților, menționată de altfel și de noi, toate acestea ar trebui să ofere criterii adecvate de repartizare. Această abordare ne-ar permite să fim coerenți și ne-ar permite în același timp să ținem cont de faptul că reformele necesare în anumite state membre care intenționează să se alăture zonei euro ar putea fi mai puțin prioritare decât în alte state membre care deja sunt parte din zona euro. Eliminarea posibilității de transfer este un aspect pe care am vrea să-l punem în discuție, pentru că Programul de sprijin al reformelor nu e un program de investiții comparabil cu fondul ESI. Apoi, ținând cont că avem și o rată de cofinanțare de 100%, am putea să ne confruntăm cu un risc ridicat de evacuare mecanică, cum spunem noi, crown dig out, dacă posibilitatea de transfer rămâne și cerem eliminarea acestei posibilități de transfer. Vrem uh, o corelație strânsă cu semestrul european, care tutelează activitățile de programare în materie de fonduri, pentru că dorim sprijinirea acelor reforme care favorizează creșterea economică. Apoi, uh, dorim, uh, gândindu-ne la autoritățile locale și regionale, să întărim la maximum capacitatea administrativă a orașelor și regiunilor. O investigație ne-a arătat, într-adevăr, că aici există foarte multe slăbiciuni în sistem. Cu alte cuvinte, o abordare care se aliniază perfect uh, cu nevoile uh, și obiectivele Comitetului Regiunilor, o adoptare, o, o abordare adaptată la dezvoltarea regională. Aș profita acum pentru a mulțumi uh, colegilor care ne-au sprijinit în corelarea cu programul de sprijin pentru reforme al Parlamentului European, doamna Cadea Ziabal și doamna Nartigal, Ambele au fost extrem de atente, au ținut cont de solicitările noastre și vor veni în paralel și cu proiectul uh, propriu de text uh, pe acest dosar. De asemenea, am uh, avut discuții și cu reprezentanții uh, Comitetului Economic și Social European, care de asemenea au acordat o atenție deosebită acestei implicări a autorităților locale și regionale. Este un dosar tehnic, într-adevăr, dar este un dosar deosebit de important și am putut să demonstrăm încă o dată nevoia de coerență și transparență uh, care se regăsește în toate activitățile COR. Mulțumesc și secretariatului și mulțumesc expertei mele, Elodie de Clerc, fără, care, fără de care nu aș fi putut realiza nimic. Vă mulțumesc. Cine dorește să intervine într-o dezbatere generală pe acest subiect? Nu văd solicitări de intervenție în acest moment, așadar trecem la amendamente. Văd, propun un vot în bloc pentru amendamentele 1 și 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru? împotrivă, respins. Vă propun un vot în bloc pe amendamentele 4 și 7. Cine este pentru? Împotrivă? A, se adoptă. Amendamentul 5, care îl face caduc pe 6. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Votul final pe aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avizul se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportoarei și echipei sale. Vă mulțumesc. Trecem la avizul privind pachetul privind extinderea 2018, prezentat de raportorul Franco Iacob. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Domnule raportor, aveți cuvântul. Presidente, innanzitutto voglio ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru susținerea pe care am primit-o pentru acest aviz din partea secretariatului, din partea expertului meu, dar și din partea tuturor autorităților și instituțiilor Comisia, președinția bulgară, președinția austriacă, dar și ambasadorii țărilor uh, candidate la Uniunea Europeană, dar și asociațiile și organizațiile de cooperare regională și um, sistemele de autonomie regională, inițiativa centrală europeană și așa mai departe. I-am enumerat pe toți pentru că acest aviz a avut încă de la început mai multe discuții legate de el, multe modificări continue legate de situația politică în modificare în anumite regiuni, legate de deciziile care s-au luat între timp. Concluziile Consiliului European din 26 iunie, de exemplu, au modificat avizul foarte mult pentru că acesta a vorbit despre uh, o posibilă aderare a Albaniei, ex-Republicii uh, uh, Iugoslave Macedonia, pentru anul viitor, iar acordul uh, istoric al Macedoniei cu Grecia pe problema numelui a fost de asemenea o surpriză, chiar dacă după aceea, din păcate, nu a avut dat un rezultat pozitiv în final. Dar în orice caz a existat un impact asupra documentelor pe care noi le prelucrăm. Alegerile din Turcia cu suspendarea Um, statutului de urgență, chiar dacă situația este orice altceva decât normalizată acolo. Au mai fost și alegerile din Bosnia-Herzegovina care au uh, dus la un rezultat pozitiv în uh, procesele de normalizare și de pacificare a țării respective. Deci, proiectul acesta a fost după aceea discutat și la CIVEX în septembrie anul acesta. Am avut o dezbatere foarte deschisă cu mulți colegi am reușit să eliminăm, de fapt, toate amendamentele. Ca să vorbim despre conținut, eu vorbesc de faptul că proiectul de extindere trebuie să rămână o prioritate a Uniunii Europene. Statul de drept, justiția, drepturile fundamentale însă reprezintă o parte fundamentală a unui proces de extindere. Pachetul de extindere pe care l-am analizat din partea Comisiei vorbește de criterii care nu sunt separabile, dar rolul autorităților uh, regionale și locale trebuie subliniate mai bine. Aceasta este ceea ce am făcut eu și mulțumesc foarte mult colegilor care participă la grupurile de contact, la grupurile de lucru între Uniunea Europeană și țările candidate sau țările potențial candidate. Am avut dezbateri foarte importante în toate reuniunile pe care le-am organizat cu aceste foruri. Am subliniat însă de fiecare dată rolul autorităților locale și regionale în procesul de extindere. Dacă vorbim uh, despre extindere, noi suntem convinși că extinderea trebuie să fie patrimoniul comunității, adică a cetățenilor. Ideea de a fi european, de a participa la acest proiect, nu trebuie să fie una pur instituțională, ci trebuie să fie una care se simte prin participarea cetățenilor la nivel local. Este o oportunitate și trebuie văzută ca o oportunitate. Cerem Comisiei să întărească instrumentele de cooperare și de colaborare, instrumente de cooperare directă, pentru ca ele să fie utilizabile în mod direct de către autoritățile locale și regionale, mai ales uh, TAI, Twinning, Sigma, care sunt, uh, de fapt, instrumentele la fața locului ale aderării, care sunt la îndemâna autorităților locale, să se relanseze programul Facilități Mecanisme pentru autoritățile locale, și programe de alte mm, facilități pentru schimbul celor mai bune practici și construirea unei competențe adevărate și capacități de înțelegere a proiectelor europene la nivelul administrației publice și la nivelul autorităților și din punct de vedere economic. Noi considerăm că avem multe oportunități în această extindere. Am vorbit și despre introducerea uh, unor prevederi pentru Serbia și Turcia în domeniul migrator, pentru că știm că ele deja și-au adus o contribuție foarte mare în fluxurile, în gestionarea fluxurilor migratorii și autoritățile locale joacă un rol important aici. Colaborarea în domeniul culturii, în domeniul protecției patrimoniului uh, istoric și cultural e evidentă. În ceea ce privește anumite aspecte punctuale, noi credem că Balcanii de Vest sunt un punct forte, dar și un punct slab și că procesul de extindere poate să fie relansat având în vedere evoluțiile din Balcanii de Vest din uh, ultimul an. Avem uh, însă o formă de pesimism, de lipsă de implicare a actorilor la nivelul Balcanilor de Vest față de Uniunea Europeană. Și când vorbim despre Turcia, e clar că s-a putut constata o depărtare a Turciei de decizia de a adera la Uniunea Europeană. Trebuie să încercăm să respingem, să inversăm această tendință, dar este o tendință reală. S-au rezolvat problemele poate legate de stadiul de urgență, de statutul acesta al Turciei, uh, care este îngrijorător, dar democrația locală mai, are de îmbună, mai trebuie fie, fie îmbunătățită. Vă rog să încheiați, spune președintele, pentru că v-ați depășit cu mult deja timpul de vorbire. Da, un ultim comentariu în legătură cu Serbia. Serbia a făcut progrese foarte mari în domeniul uh, gestiunii provinciei Voivodina și uh, colaborării cu autoritățile locale. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul în dezbaterea generală? Je ne vois pas de demande, alors... Nu văd uh, intervenții, trecem așadar la amendamente. Amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 3 al raportorului care înlocuiește pe 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului care înlocuiește pe 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Vă propun vot în bloc pe amendamentele 7 până la 11. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la, la votul final pe acest aviz. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Avizul se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului și echipei sale. Ajungem acum la avizul colegului Jean-Luc Van Ras în legătură cu impozitarea economiei digitale. Monsieur le rapporteur, vous avez la... Domnule raportor, aveți cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să vă prezint uh, problema pe care o discutăm. Se pare că există o serie de întreprinderi, companii în domeniul digital care plătesc foarte puține impozite, ceea ce duce la concurență neloială comparativ cu celelalte companii și IMM-uri din Europa care trebuie să plătească impozite mult mai mari. Vorbim despre companii care activează în lumea digitală și care dezvoltă servicii digitale, o serie de state din Europa au uh, luat inițiativa de a implementa proprii măsuri de impozitare care nu sunt asemănătoare între diversele state. Așadar, acum Comisia Europeană încearcă să uh, a, vine cu o inițiativă pentru a echilibra uh, impozitarea. Nu este vorba de ingerință în afacerile interne ale statelor membre care își decid politica fiscală. Este mai degrabă vorba, vorba de o armonizare. Trebuie să evităm dubla impunere și să ne asigurăm că această impunere a Uh, se aplică a, a, uh, câtorva uh, companii foarte bine cunoscute. Mai mult, am atras atenția asupra faptului că numărul de companii digitale este destul de redus, dar dacă ne uităm la a, cantitatea de mm, capital pe care o manipulează, acest lucru influențează foarte mult impozitarea. În momentul de față, avem un uh, sistem de impozitare care se dovedește destul de învechit. Și uh, noi spunem că uh, sistemul pe care îl propunem se aplică unei companii suficiente mari cu un sistem uh, cu o cifră de afaceri suficientă. Avem o viziune pe termen scurt și majoritatea celor cu care am discutat pot să accepte o asemenea vedere, viziune și o soluție pe termen lung care pare să fie mai dificil de acceptat. Vestea cea bună este că OCDE examinează uh, această acest domeniu în vederea anului 2020. Însă, în orice caz, trebuie să ne implicăm pentru a uh, Trebuie să găsim o soluție în Europa până în 2020 sau 2021 pentru a ajunge și la un acord la OCDE pentru un acord global unde să avem un uh, cuvânt de spus. Propunerea Comisiei merge în direcția cea bună a armonizării impozitelor pentru Uh, cei care au activitate în domeniul digital și au derivă un profit din aceasta trebuie să plătească un impozit corespunzător. Am spus de asemenea că vrem uh, uh, să avem o soluție deja pe termen scurt. Ieri s-a adoptat un raport în Parlamentul European în acest sens și uh, uh, v-aș ruga să-mi acordați și susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? pentru dezbaterea generală. Îi mulțumesc domnului raportor că și-a respectat timpul de vorbire. Dacă nu dorește nimeni să intervină, trecem la lista amendamentelor și vă propun un vot în bloc pe amendamentele raportorului 1 și 2 care fac să devină caduce amendamentele 1, 2 și 4. Cine este pentru? Împotriva. Amendament, amendamentele sunt uh, adoptate. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Le vote est clôturé. Votul s-a închis și amendamentul este respins. Wow. Ajungem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă votul final pe acest aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă avizul cu o mare majoritate. Felicitări raportorului și eh, mulțumim pentru munca sa care nu a fost ușoară. Următorul proiect de aviz pe ordinea de zi este planul de acțiune pe finanțarea creșterii durabile. Și raportor este colegul nostru Tilo Gundlach. Non, non, non, la résolution. Rien du tout, trop vite avec la résolution. Mais jamais. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Aveți cuvântul, domnule raportor. Domnule președinte, dragi colegi, mă bucur foarte mult astăzi să vă pot prezenta proiectul meu de aviz cu privire la finanțarea creșterii durabile. E vorba de un aviz din proprie inițiativă și uh, inițiativele prevăzute în el sunt parte dintr-un uh, pachet din, uh, în domeniul obiectivelor de durabilitate și de combaterea schimbărilor climatice și este o urgență pentru noi se constată că la o creștere la 3,2 uh, grade Celsius, concentrația de uh, gaze de efect de seră va fi și mai ridicată, este deja cea mai ridicată de când existăm. Recomandările Consiliului uh, Mondial în domeniul climei au arătat că aceste um, cifre sunt absolut catastrofale pentru planetă. Este foarte grav ce se întâmplă, iar dinamica schimbărilor climatice la, la uh, polul, uh, polurile Pământului sunt extrem de grave și au consecințe foarte grave pe uh, calota glaciară care se topește în continuu. Finanțarea pe care o facem în domeniul climatic trebuie să fie durabilă, trebuie să avem investiții durabile un, uh, o cale identificată de către Comisia Europeană este schimbarea sistemului uh, financiar și o îmbunătățire a um, măsurilor în lanț. Comisia dorește pentru punerea în aplicare a agendei ONU până în 2030 să intervină în toate strategiile Uniunii Europene cu obiective de durabilitate. Pentru aceasta, proiectul meu de aviz susține exact această propunere – sectorul financiar, investitorii privați, toți care au planuri trebuie să fie implicați în uh, acest uh, domeniu pentru ca să putem să combatem lacunele de investiții în domeniul protecției climatice. E foarte important să avem și mai multă încredere în produsele financiare. Ele trebuie să fie mai transparente și mai durabile. Până acum nu e foarte clar cum și dacă vom avea o guvernanță socială, cum vom putea să garantăm uh, și uh, implicarea tuturor uh, actorilor în aceste proiecte. Combaterea riscurilor financiare, care vin de multe ori din provocări, trebuie și ea să fie uh, prevăzută în proiect. Stabilitatea este esențială pentru investitori, pentru că pierderile pot fi fatale. Piața capitalurilor, Uniunea Pieței de Capital, poate să fie un sprijin aici. Crearea unui sistem de clasificare pentru obiectivele, pentru activitățile economice durabile e o măsură de recomandat. Catalogul de criterii pentru finanțarea durabilă va fi actualizat de către comisie în câteva luni și așa vom ști exact care sunt activitățile economice care sunt durabile. Aceasta poate după aceea să fie o bază pentru alte activități și poate să servească drept model o, trebuie să începem cu finanțarea unor activități durabile, economice și ecologice și după aceea trebuie să încercăm să aplicăm criteriul de mediu în toate activitățile noastre. Însă, din păcate, nu este suficient să ne orientăm numai după obiectivele de climă. Pentru mine și durabilitatea este verde. Uh, așa, uh, asta așa, consideră și anumite institute de finanțare, de exemplu. Nu trebuie să punem în concurență aceste două obiective, climatic și durabilitate. Durabilitatea este o componentă esențială, globală, și trebuie văzută în contextul obiectivelor de durabilitate ale ONU. E vorba de economie, de uh, aspecte sociale, care toate țin de răspunderea noastră și trebuie să fie armonizate. Generația trebuie să fie responsabilizată, pentru că altfel generația tânără nu va putea să înțeleagă despre ce este vorba. Trebuie de asemenea și investițiile bancare să fie mai durabile, iar propunerile Comisiei prevăd un mecanism în acest sens. Se prevede o, și o uniformizare a pieței unice, o, o încetare cu fragmentarea uh, existentă în momentul de față. Este absolut nevoie de așa ceva. Avem prevederi clare despre, de exemplu, ce este un împrumut verde, un împrumut care să corespundă criteriilor ecologice. E foarte important ca în toate domeniile, în toate proiectele pentru care se acordă credite, să se testeze această durabilitate și uh, ecologizare. Toate produsele trebuie să corespundă acestor criterii, iar actorii care sunt implicați aici au o mare răspundere pentru ca uh, jaloanele pe care le folosim acum să fie adoptate, adaptate bine, de exemplu să avem un obiectiv de creștere cu 2 grade și nu 3,2 grade. E foarte important să știe toată lumea ceea ce se susține cu investițiile făcute pentru ca să-i cooptăm pe cât mai mulți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și deschidem acum dezbaterea generală și am deja o cerere de cuvânt. Colegul nostru Martinez Aregui dorește să ia cuvântul. Disculpe, señor președinte. Îmi cer scuze, domnule președinte, domnule raportor, aș dori să se uh, sublinieze uh, implicarea uh, autorităților regionale și uh, locale. Acest angajament politic are și un instrument juridic care să uh, însemne investiții în durabilitate. Regulamentul propus de Comisia Europeană este un început, însă se referă aproape exclusiv la aspectele ecologice uh, verzi menționate de uh, raportor, însă lasă însă uită de partea socială, educația, politicile sociale și ocuparea, care sunt extrem de importante în, acest, în dezvoltarea obiectivelor durabile. Este adevărat că noi, administrațiile regionale, avem uh, angajamente și responsabilități în investiții în uh, tot felul de infrastructuri, de apă, de energie, de tratarea rezidurilor, însă trebuie să uh, ne implicăm și în politici sociale, de ocupare și sanitare. De aceea trebuie să includem aceste subiecte și mi se pare la fel de important să se facă o, o evaluare a acestor indicatori ca aceștia să fie comuni, împărtășiți de toate statele, nu doar europene, ci și din întreaga lume și să putem să evaluăm eficiența acestei investiții care trebuie să fie una în durabilitate și ca acest angajament să se manifeste uh, și să devină realitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul uh, acum colegul Christophe Ruion. Da, mulțumesc. Doresc să îl felicit pe raportor pentru calitatea muncii sale. Astăzi trebuie să găsim soluții pentru a aduce împreună puterea de uh, cumpărare și protecția planetei, precum și investițiile durabile care trebuie să fie una dintre soluțiile uh, de ieșire din problemă, pentru a evita impasul bugetar care ar duce la folosirea banilor publici pentru a continua să, ne men- să se mențină într-un fel de comă artificială vechiul sistem fondat pe economia bazată pe carbon. Uh, trebuie să uh, regândim uh, pentru a evita distrugerea planetei, pentru a găsi o soluție uh, uh, și pentru cetățenii care suferă de sărăcie. Vă mulțumesc, nu văd alte solicitări de intervenție, ceea ce îmi permite să trecem la votul amendamentelor. Vă propun un vot în bloc pentru amendamentele 1 și 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vot în bloc pentru 5 și 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vot final pe proiectul de aviz. Cine este pentru? împotrivă, cine se abține, avizul se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului și echipei sale. Trecem acum la proiectul de aviz legat de modelele de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei și rolul comunităților energetice locale în tranziția energetică din Europa. Este o inițiativă prezentată de doamna raportor Mariana Gâjlup. Vous avez la parole, madame. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Mulțumesc, domnule președinte bună ziua stimați colegi vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră astăzi după o zi când în parlamentul european aici unde ne aflăm, românia își aniversa ziua națională ziua marii uniri. tocmai de aceea noi reprezentanții aleșilor locali care vremelnic răspundem de destinele colectivităților pe care le reprezentăm am astăzi menirea de a veni și a prezenta în fața dumneavoastră un aviz care se referă la creșterea economică și socială în uh, colectivitatea noastră la creșterea nivelului vieții cetățenilor pe care îi reprezentăm precum și la competitivitatea unei economii naționale care se realizează dispunând de energie la prețuri accesibile și în același timp metode care să protejeze mediul înconjurător. comunitatea energetică locală conferă o modalitate eficientă de gestionare a energiei la nivel de uh, comunitate prin producerea distribuția dar și consumul acestei energii electrice care se poate realiza prin resurse energetice aflate la dispoziția localității din resurse proprii. autoritatea locală și regională poate completa politicile uniunii europene și pe cele naționale adoptând obiective suplimentare privind contribuția comunității energetice locale la obiectivele locale privind sectorul energetic. numeroase orașe participă la inițiativa convenției primarilor unde s au stabilit planuri locale privind acțiuni durabile în domeniul energiei și al climei. dragi colegi vreau să vă prezint faptul că acest obiectiv are abordate principalele direcții și constrângeri de modele energetice existente la nivel local și impulsionarea politică astfel încât statele membre să apere și să promoveze rolul comunităților energetice locale. tocmai de aceea vreau să mulțumesc membrilor comisiei envi pentru interesul manifestat față de proiectul de aviz atât în schimburile părerilor pe parcursul acestor etape cât și în momentul aprobării proiectului de aviz în comisia de mediu. mulțumesc secretariatului env cum de altfel mulțumesc coordonatorilor. este important de remarcat faptul că s au constatat în această perioadă aspectul următor comunitățile energetice locale adoptă forme diferite poate fi vorba de parteneriatul cu colectivitățile locale sau de cooperative energetice societăți cu răspundere limitată întreprinderi fără scop lucrativ deținute de utilizatorii lor. aceste moduri de organizare pot deveni avantajoase pentru colectivitățile locale. într adevăr proiectele locale din domeniul energiei reprezintă instrumente de valorificare a resurselor locale de constituire a capitalului social de crearea de locuri de muncă de generarea de venituri și avantaje financiare sau de ce nu de limitare a sărăciei energetice. tocmai de aceea comunitățile energetice locale sunt legate de conceptul democrației energetică sau democratizare a energiei. conceptul democrației energetice urmează tendința actuală a consumatorilor și întreprinzătorilor de a și asuma un rol mai important în sectorul energetic. această tendință are drept consecință pozitivă privind atenția acordată obiectivelor sociale și de mediu mediu curat atât de necesar tuturor cetățenilor dar mai ales copiilor noștri care sunt viitorul nostru. implicarea un număr mai mare al cetățenilor în procesul de producere și de utilizare a energiei durabile contribuie la adoptarea unor politici energetice adecvate care beneficiază de sprijin și acceptare din partea opiniei publice este fapt dovedit de unele localități din uh, statele membre ale uniunii europene dând exemplu de bună practică și nu demult în austria unde comisia envi a avut uh, comisia de lucru am văzut ce poate produce un asemenea proiect cât de multe beneficii autorității publice locale care economisește sume financiare importante pe care le reinvestește în alte proiecte de, infrastructură dar mai ales de cercetare de inovație. având în vedere diversele constatări proiectul de aviz propune o serie de recomandări printre acestea aș enumera pledează ca asumarea răspunderii în domeniul energiei la nivel local să devină certitudine prin stabilitatea politicilor de profil referitoare la energie din surse regenerabile și tranziția energetică cu garantarea mecanismelor de sprijin. în același timp vreau să vă spun că au fost propuse opt amendamente dintre acestea cu majoritatea am fost de acord două sunt cele la care mă opun și ele se referă la amendamentul numărul șase care este prea restrictiv eliminarea referinței la mecanismele de sprijin financiar care trebuie garantate a slăbi avizul. de asemenea mă opun amendamentului numărul opt de asemenea prea restrictiv dat fiind faptul că protejarea rețelei poate însemna și protejarea structurilor existente sau a profiturilor proprietarilor actuali de rețele ceea ce ar împiedica orice formă de inovare. vă mulțumesc dragi colegi. Vă mulțumim. Dorește cineva să intervină în dezbaterea generală? Nu văd uh, intervenții, așa, dar trecem direct la amendamente și vă propun un vot în bloc pentru amendamentele 1 până la 5. Cine este pentru? Cont. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Votăm electronic aici. Le vot est clôturé. Et... Închidem votul electronic. Amendamentul este respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Votăm electronic. Felicitări. Le vot est clôturé et l'amendement est rejeté. Închidem votul, amendamentul este respins. Trecem la votul final. Pe aviz, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avizul se adoptă cu o abținere. Felicitări raportoarei și echipei domniei sale. Vă mulțumim pentru cele realizate. Trecem la punctul 22, propunerea de regulament privind cerințele minimale de calitate pentru apa refolosită. Oldrich Vlajac are cuvântul, dar mai înainte va trebui să ni se alăture la prezidiu. Aveți cuvântul, domnule raportor. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi... Eh, domnule președinte, domnilor și domnilor, am să vă prezint un dosar extrem de important eh, privind uh, reutilizarea apelor. E important nu doar gândindu-ne la schimbările de climă, ci la lipsa de apă în, în statele membre și la eforturile de a utiliza apă în agricultură. Legislația actuală pe această temă se limitează la doar șase state membre. De aceea trebuie să extindem această aplicare pentru ca apa să fie refolosită și în alte state membre. Această apă e o sursă permanentă, spre deosebire de apa freatică, care ar putea să fie în cantități limitate în perioada de secetă. Un alt motiv de reutilizare a apelor ar fi că apa este reutilizată, nu este deversată în, în mediul înconjurător. Comisia, de asemenea, a subliniat importanța utilizării acestei ape eh, pentru a garanta siguranța alimentară și, de asemenea, s-a avut în vedere utilizarea apelor eh, tratate în scopuri de irigații sau pentru a iriga parcurile publice. De asemenea, ne axăm nu doar pe acțiunile celor care uh, coordonează activitatea centrelor de tratare a apelor, ci și pe utilizatorii obișnuiți. După discuții cu omologii noștri, am propus uh, adoptarea două amendamente orale. Toate celelalte comentarii făcute au fost incluse în textul avizului. Am să închei uh, mulțumind tuturor celor care au participat activ la discutarea acestui dosar important și revine plăcerea deosebită de a vă prezenta un raport care a ținut cont de toate observațiile noastre. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Deschidem dezbaterea generală. Uh, Kristen Bill, prima intervenție. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte mulțumesc și raportorului pentru excelenta cooperare și pentru modul în care a ținut cont de proiectele noastre de amendament. Când e vorba de utilizatorii finali, se spune că autoritățile locale trebuie să-și dea acordul. Noi, cei din Danemarca, considerăm că e un sistem foarte bun, pentru că Asta presupune verificarea modului în care apa este stocată și utilizată. Deci, de dragul consumatorilor, pentru noi e important să existe o autoritate care monitorizează ce se întâmplă cu, acestea, cu acest tip, categorie de apă. Nu e suficient să trimiți o notificare în sensul că intenționezi uh, să, să folosești apă reciclată. De aceea ne bucurăm că în compromisul oral la care am ajuns uh, se prevede posibilitatea ca statele membre să decidă dacă se face notificare sau se cere permisiunea de a utiliza aceste ape, suntem pe deplin mulțumiți cu uh, acest proiect de amendament, mai ales dacă ne gândim la siguranța consumatorilor. Sunt oameni care au murit pentru că legumele au fost uh, stropite cu apă reciclată care n-a fost controlată. Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Trecem atunci la votarea amendamentelor. Amendamentul 1, compromis oral și dau cuvântul raportorului. Eh, já si myslím, že to není potřeba komentovat. Consider că nu trebuie să mai fac comentarii suplimentare. Intervenția anterioară a explicat foarte clar ce conține amendamentul. Am ajuns la un acord. Acum totul depinde de ce hotărâ să facă statele membre, dacă preferă notificare sau dacă preferă o permisiune, un acord. Amendamentul 1 cu compromis oral, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 2 și aici există un compromis oral. Domnule raportor, e exact aceeași situație ca și înainte. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, votăm electronic aici pentru a verifica. Le vot est clos et l'amendement est Închidem votul, amendamentul este respins, trecem la amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Votul final, cine este pentru aviz, împotrivă, cine se abține, se adoptă cu largă majoritate, Felicităm raportorul și echipa sa. Trecem acum la avizul colegului Andres Iadla privind programul spațial al Uniunii și Agenția Spațială a Uniunii Europene.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 Vă rog, aveți cuvântul. Austatud komitee president, head liikmed ja täiskogu. Domnule președinte, stimați membri, dragi oaspeți, programul spațial european este deosebit de important pentru Europa. E un program spațial important pentru cetățenii Europei, pentru regiunile Europei, pentru fiecare cetă- persoană din Europa. Acest program ne permite să recurgem la toate realizările redigitale. E un program extrem de valoros pentru noi toți, pentru membrii COR, pentru reprezentanții locali și regionali de peste tot din Europa. E important pentru fiecare dintre noi, cei prezenți în această sală astăzi. Poate nu ne dăm seama cum, dar explorarea spațiului ne afectează direct pe toți. Aceste descoperiri ne permit să utilizăm dispozitivele mobile, telefoanele inteligente și multe alte realizări ale lumii moderne. Uniunea Europeană a contribuit foarte mult la explorarea spațiului. Am avut programe Copernicus, sistemul de poziționare Galileo. Aceste programe au avut un succes remarcabil și datorită acestor inițiative, am putut colecta un volum impresionant de date care permit uh, crearea de noi servicii, de exemplu, la nivelul Uniunii Europene. Tehnologiile spațiale sunt uh, tehnologii de capacitare, tehnologii care stimulează dezvoltarea. Aceste tehnologii spațiale duc la crearea de noi servicii pe Terra și tot mai multe uh, firme private se implică. Ar trebui să existe o cooperare public-privat și în domeniul tehnologiilor spațiale. Însă, adevărul e că se știe, se știe destul de puțin despre datele disponibile, utilizarea acestor informații în domenii cum ar fi agricultura, internetul lucrurilor, încă este limitată. În ultimii ani, în s-a pus accentul pe explorarea spațială. În 2016 a apărut o strategie pentru explorarea spațiului, am avut și un aviz în acest sens. Acum vorbim de o propunere de regulament în vederea realizării strategiei spațiale cu măsuri concrete menite a întări programele existente, de a veni cu programe noi, de a aloca 16 miliarde politicilor de explorare a spațiului. Noile programe sunt GovSatcom, programul guvernamental de comunicare, oferind servicii de comunicare în acele zone în care acestea nu există, programul de conștientizare situațională, de identificare a deșeurilor spațiale. Avem de asemenea GNS, Galileo, care oferă date de poziționare, programul ENOS, de asemenea foarte important, E important uh, ca Europa să poată veni cu soluții proprii. Programul Galileo mitmed liikmed ja arutelust osa võetud seda ka rõhutas. Presupune crearea unei noi agenții spațiale europene și există îngrijorări în direcția unei posibile duplicări cu ESA, cu Agenția Spațială Europeană. Comisia Europeană a spus că nu vor exista astfel de suprapuneri și de duplicări și că noua agenție vine cu o reală plus valoare. Noi suntem de acord, înțelegem foarte bine că trebuie să utilizăm mai bine datele de monitorizare pentru a ajuta autoritățile locale și regionale, micile companii, pentru a utiliza aceste date, însă în propunerea actuală nu este clar cum s-ar putea realiza așa ceva. E important ca autoritățile locale și regionale să fie incluse în activitățile spațiale asociate cu activități cum ar fi agricultura, din spațiu primind date importante și ar trebui, prin urmare, să încercăm să asigurăm o corelație mai strânsă între știință și tehnologia spațială pe de o parte și utilizarea concretă a acestor informații în activitatea noastră de zi cu zi. Uniunea Europeană ar trebui să, să fie aici într-o poziție de lider. Trebuie să ne gândim cum am putea utiliza aceste mijloace novatoare de finanțare în noul context, în climatul digital. ja ettevõtlusvõimaluste loomiseks seoses kosmosepõhiste toodete va trebui să folosim uh, și uh, posibilitățile de finanțare pentru IMM-uri, încurajându-le să utilizeze uh, descoperirile venind din sectorul spațial. Am un exemplu concret în, în într-o seară în 2017 o, o rachetă a plasat pe orbită un nou satelit dotat cu un uh, sistem de camere de luat vederi create de tineri cercetători din Estonia. Contribuția tinerilor este absolut remarcabilă. La începutul anului viitor doar vom primi primele fotografii uh, uh, luate de acest sistem de camere, însă vedem că o mică comunitate cu tineri oameni de știință din Estonia au reușit să vină cu o soluție de vârf pentru explorarea spațială. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui aviz. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Dorește cineva să intervină pentru dezbaterea generală? Domnul Vertop, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest aviz excelent în care se ia în calcul importanța programului spațial pentru cetățeni și pentru regiunile Europei. Sunt lucruri care par foarte departe de noi, spațiu e departe, într-adevăr, însă dumneavoastră spuneți foarte clar în raport cât de importantă este explorarea spațiului pentru regiunile și orașele Europei și pentru aceasta vă mulțumim. Președintele, mulțumim foarte mult. Nu văd pe altcineva. Ba da, Domnul De Costa, mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, aș dori să mulțumesc raportorului pentru un raport de un aviz de o calitate deosebită. Dânsul se referă la rolul Uniunii Europene de lider în acest domeniu. Dați-mi voie să vă spun că în ceea ce privește explorarea spațiului, ne confruntăm cu aceeași întrebare cu care s-au confruntat uh, fondatorii Uniunii Europene în domeniul cărbunului și oțelului în anii 50 cum să creăm concurență pe o piață internă. În 2009, încoace de mai bine de 10 ani, conform tratatului de la Lisabona, avem o nouă competență pentru instituțiile Uniunii Europene. E vorba de a avea, pe de-o parte, o organizare interguvernamentală, Agenția Spațială Europeană din anii 80, și pe de altă parte o ambiție spațială a Uniunii Europene, dar de mai bine de 10 ani de zile n-am progresat deloc atunci când e vorba de modul în care această politică spațială ar trebui să meargă mai departe. Mijloacele există, dar mecanismele de organizare a politicii spațiale pe plan european uh, prezintă, ne oferă doar obstacole. Uitați-vă ce se întâmplă în sectorul privat pe alte continente. Noi știm foarte bine că în, în Europa aveam un instrument de suveranitate și de dezvoltare pentru continentul nostru și pentru cele 500 de milioane de cetățeni europeni. Sur le débat de notre rapporteur pour souhaiter que nous puissions avancer réellement dans les prochaines années. În anii ce urmează, sunt sigur că vom putea face mai multe în direcția apropierii dintre Agenția Spațială Europeană și Uniunea Europeană pentru a deschide noi căi care să ne permită să înaintăm mai rapid în direcția creierii unei adevărate puteri spațiale europene. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum Mark Reimeister. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului acum în plenară. Am făcut-o și la reuniunea comisiei noastre. Este un aviz chiar foarte bun și doresc să folosesc ocazia să-i mai spun acest lucru încă o dată. Eu cred că programele um, spațiale sunt un subiect de viitor foarte important pentru întreaga Europa. Eu zic că ar trebui să luăm foarte în serios subiectul. Au spus-o și antevorbitorii noștri și ai mei. Cred că în domeniul acesta nu suntem destul de bine um, organizați, suntem prea în urmă față de alte continente. Un lucru e foarte important pentru mine și anume ce facem cu Agenția Europeană, Agenția Spațială Europeană nouă, mai ales când ne uităm că la ESA noi nu vrem să creăm o structură paralelă. Trebuie să avem grijă ca o structură care funcționează bine, așa cum este ESA, să nu aibă uh, acum uh, o structură paralelă prin care să nu se mai știe exact ce face fiecare. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați uh, menționat această dorință pe care am exprimat-o deja în comisie și mă bucur să putem vota raportul aici. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că trecem la amendamente. Amendamentul 1, cine-i pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iată că am uh, votat acest aviz. Cine este, uh, amendamentul cine este pentru aviz, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului și felicitări pentru muncă. Am ajuns la sfârșitul vizelor acum, dar înainte de marea dezbatere pe Brexit, avem o rezoluție privind uh, prioritățile pentru programul anual de lucru pe 2019 al Comisiei Europene, care a fost pus pe ordinea de zi prin decizia biroului nostru. Și în vederea acestei rezoluții avem și un număr foarte important ridicat de amendamente. Deci o să vă rog să fiți cât se poate de conciși în intervențiile dumneavoastră ca să putem începe la timp cu dezbaterea pe Brexit. Dorește cineva să ia cuvântul pe rezoluție ca atare? Nu este cazul. Nu cred că doriți să luați cuvântul, nu? Nu. Bine. Dezbaterea generală se închide și am ajuns la amendamente și avem așa, amendamentul numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Vot electronic. Se închide votul, amendamentul se adoptă. Amendamentul 3 a anulat 4 și 5. Cine este pentru 3? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Vot electronic. și se închide votul. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă se adoptă. 12 pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă se adoptă. 15 pentru, împotrivă, respins. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, vot electronic. Se închide se închide votul și se adoptă amendamentul. Amendamentul 22. Cine-i pentru? Împotriva. Respins. 23. Pentru. Împotriva. Respins. 24. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, se adoptă. 27. Pentru, împotrivă, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, respins. 30. Pentru, împotrivă, Respins. 31. Dar la 31, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă pun o întrebare. Care este valoarea adăugată a acestui amendament? Pentru că e vorba de ratificarea pactului de la Marrakesh și de la semnarea tratatului. Unele state membre au luat deja o decizie cu privire la pactul de la Marrakesh. Unii au decis să-l semneze și să-l ratifice, dar unii, la fel de mulți, care au decis, au decis să nu o facă. Unele state membre, precum țara mea, de exemplu, sunt în continuare în dezbateri. Deci, eu am dubii dacă există cu adevărat uh, o abordare multilaterală și mă întreb dacă chiar e bine să existe. Am discutat despre acest pact deja destul de mult, însă mi se pare că ar trebui să ne gândim că există păreri diferite în Uniunea Europeană în legătură cu pactul de la Marrakesh și ar trebui să acceptăm că și între regiuni, chiar în anumite state, sunt diferențe și deci mă întreb care e situația până la urmă. Da, mulțumesc și eu aș dori să vă spun că dacă adoptăm acest amendament, atunci vom fi consecvenți cu ceea ce s-a întâmplat și în Parlamentul European și vom fi coerenți cu avizele adoptate anterior de către COR, mai ales că am mai avut dezbateri și avize pe migrație. Acest amendament ar fi uh, însemnat și înseamnă în continuare să fim consecvenți cu noi înșine. Mulțumesc. Altcineva dorește să ia cuvântul? Nu este cazul, așa că vreau să vă întreb cine pentru 31. Cine e împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 32. Cine-i pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 33. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Vot electronic, vă rog. Le vot est clôturé et la... Se închide votul și amendamentul se adoptă. Amendamentul 37 acum. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum trecem la votul final. cine e pentru întreaga rezoluție? Cine e împotrivă? abțineri. Se adoptă rezoluția cu o majoritate foarte largă. Vă mulțumesc foarte mult și în câteva secunde continuăm lucrările noastre.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 And he said, no, no, we were at the bureau meeting trying to kick you out of government. <laughs> yeah, that's what he said, yeah. Say, yeah, the debate is in. Chers collègues, je vous invite à reprendre place parce que... Dragi colegi, vă rog să vă reașezați pentru că trebuie să continuăm plenara în câteva secunde. Barnier, Stimate domnule Barnier, mulțumim foarte mult pentru că ați, invita- ați acceptat invitația noastră din nou. Acum doi ani ați prezentat foaia de parcurs despre negocierile cu Marea Britanie în fața adunării noastre. Dumneavoastră ați condus aceste negocieri cu talent. Ați spus-o de la început că dincolo de separarea care este dificilă, este important ca aceasta să se întâmple în cele mai bune condiții, în interesul comun al cetățenilor europeni, pentru o stabilitate economică și socială, pentru relații stabile și bune cu Regatul Unit. După rezultatul referendumului din um, Regatul Unit, Comitetul Regiunilor a păstrat dialogul și contactul cu autoritățile locale britanice. În același timp, um, conducând uh, negocieri și uh, discuții despre um, impactul acestei retrageri pe întreaga Uniune Europeană. Însă, în urma negocierilor am văzut că există câteodată efecte asimetrice, nu numai în funcție de sectoarele economice, ci și în funcție de regiunile și țările care vor fi cele mai expuse. Comitetul Regiunilor și-a făcut auzită vocea în aceste 17 luni prin rezoluții pe care le-a adoptat în plenară dar și cu ocazia contactului nostru la fața locului. Dorința noastră este ca așteptările și nevoile la nivel regional să fie luate în considerare. Colectivitățile regionale și locale ale Europei uh, celor 27 au interes ca Regatul Unit să poată participa în continuare la anumite programe ale Uniunii Europene, dincolo de perioada de tranziție, în domeniul comunicării, culturii, cercetării, dar și inovării. Ne-am dori ca soluția așa numitului backstop, în cazul în care nu se găsește altă soluție, să poate să păstreze acordul de la Belfast și să evite o frontieră uh, dură, controlată și fizică care să poată să, um, să care să amenințe pacea care a fost construită pe continentul acesta uh, de mult. Orașele și regiunile celor 27 de state vor continua să se pregătească pentru Brexitul care îi va lovi foarte tare, nu numai în Irlanda, ci și peste tot într-un număr foarte mare de porturi și orașuri europene care până acum își construiseră dezvoltarea pe apartenența comună la piața internă. Brexitul trebuie să fie acompaniat de măsuri speciale pentru susținerea regiunilor celor mai vulnerabile. Noi contăm pe dumneavoastră pentru ca să transmiteți aceste mesaje Consiliului. Este important să ținem cont de ceea ce este necesar în, pentru cadrul viitor al relațiilor dintre UE și Marea Britanie și am apreciat referirea făcută uh, la dialogul politic care trebuie să se dezvolte la toate nivelele politice pentru ca să ne asigurăm de o bună guvernanță a relațiilor ulterioare. E cu atât mai important ca parlamentele naționale și regionale să fie implicate în uh, ratificarea acestui act. Stimate domnule Barnier, Brexitul nu înseamnă sfârșitul Uniunii Europene. Suntem uh, mii de orașe, sute de regiuni care ne luptăm pentru ca Uniunea Europeană să fie reformată de jos în sus, să fie mai apropiată de cetățenii europeni. Împreună trebuie să continuăm să facem din Uniunea Europeană un spațiu comun de pace și prosperitate. Iar acum, domnule Barnier, este o mare plăcere pentru mine să vă dau cuvântul. Doamnelor și domnilor uh, președinți, stimate doamne, stimați domn ministri, stimate doamne, stimați domn primari, fiecăruia dintre dumneavoastră, membrii în acest comitet al regiunilor pe care îl cunosc atât de bine, stimate domnule președinte, dragă Karl Heinz, sunt uh, foarte bucuros să vă spun că sunt uh, aici cu mare plăcere, m-am implicat foarte mult cu, în colaborarea cu Comitetul Regiunilor și cu mulți dintre dumneavoastră m-am întâlnit pe, în vizitele pe care le-am făcut pe teren, în etapele pe care le-am parcurs în această istorie europeană pe care o am în spate. Și nu vă ascund că timp de 20 de ani, în țara mea, în Franța, am avut onoare să fiu la liderul unei colectivități teritoriale în Savoia, în Alpii francezi. Și pot să vă spun că astăzi în calitate de responsabil pentru negocierile pe Brexit, dar și înainte în calitate de comisar european, ceea ce am învățat la fața locului, în contactul cu aleșii locali, cu întreprinderile, cu agricultorii, cu asociațiile, mi-a fost extrem de util și în continuare îmi servește foarte mult în cariera de azi. Sunt foarte bucuros să pot continua acest dialog și nu uit, domnule președinte, că ultima dată când am venit, dumneavoastră mi-ați amintit era pe 22 martie 2017, cu șapte zile înainte ca Tereza May să transmită Uniunii Europene scrisoarea oficială de notificare după referendumul pe Brexit, prin care cerea declanșarea negocierilor din martie 2017 până în martie 2019, guvernul britanic, prin trimiterea acestei scrisori, a ales data fizică a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Am regăsit discursul pe care vi l-am pronunțat atunci, l-am recitit înainte să vin aici să vă văd, pentru că este foarte important întotdeauna să verifici dacă ceea ce ai spus la un moment dat este corect în continuare. Și vă spusesem un lucru corect atunci, și anume că Brexitul a avut, are și va avea foarte multe consecințe. De multe ori acestea sunt subestimate, de multe ori sunt prost explicate. Consecințe umane, consecințe sociale, tehnice, juridice, financiare, economice. Vă spusesem pe atunci și că voi uh, negocia cu hotărâre. Eu tocmai îmi uh, începusem mandatul atunci cu echipa pe care am putut să mi-o să o construiesc datorită încrederii personale și susținerii domnului Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și datorită a susținerii oferite de toate serviciile Comisiei și cu ajutorul expertizei din partea membrilor Consiliului și a statelor membre. Vă vorbeam de hotărârea pe care vreau să o demonstrez pentru a ajunge la un acord curat, ordonat a Regatului Unit de Uniunea Europeană, care, după părerea mea, valorează mult mai mult decât o retragere dezordonată. Discutasem atunci de condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru ca negocierile să reușească. Nu împotriva britanicilor se negociază, ci cu ei. Aceste condiții au fost construirea și consolidarea unității celor 27 datorită transparenței și a dialogului, răspunsul cât mai repede la incertitudinile pe care le creează Brexitul și deci decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, care creează multe incertitudini pentru multă lume, și apoi de dorința de a pune lucrurile în ordine. În primul rând separarea, ca ea să se facă ordonat, trebuie organizată această separare, dar și pentru organizarea relațiilor viitoare și parteneriatului viitor cu Regatul Unit. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, noi am uh, păstrat această metodă față de care m-am angajat și pot spune cu mâna pe inimă că am respectat ceea ce v-am promis atunci. De atunci am vizitat de două, trei ori fiecare din statele membre, acelor 27, pentru ca să mă întâlnesc cu premierul, cu guvernele, cu parlamentele naționale, cu comunitatea întreprinderilor și cu sindicatele. Am avut și șansa de a putea vizita mai multe regiuni. Îmi amintesc că, că am fost în Danemarca, în Irlanda, în Flandra, în Saxonia Inferioară și în alte țări. Am construit această unitate și aici, la Bruxelles, în cadrul Colegiului Comisarilor, cu statele membre, prin intermediul a sute de reuniuni, la toate nivelurile, cu o muncă foarte apropiată de Parlamentul European, în al cărui sediu ne găsim astăzi, dar și cu celelalte instituții ale Uniunii Europene. Iată cum, uh, pentru prima dată și concret, într-o negociere atât de gravă, atât de complexă ca cea pe care am uh, dus-o la bun sfârșit, am reușit să vorbim cu adevărat de o co-construcție a tratatelor, de, o, de co-echipieri între statele membre și Parlamentul European și Comisia. Știu, domnule președinte, că și Comitetul Regiunilor a fost întotdeauna conștient de nevoia de unitate și de condițiile pe care trebuie să le îndeplinim ca unitatea să fie aici. Transparența, dezbaterea publică, care permite fiecăruia să-și spună părerea și să țină cont de preocupările, de specificitățile fiecărui teritoriu. Iată deci și la Bruxelles ne-am întâlnit cu toți cei care au dorit să se întâlnească cu noi, foarte multe regiuni și au exprimat această dorință, președinți de regiuni, chiar și regiuni ultraperiferice pe care nu le-am uitat, pentru ca să înțelegem mai bine preocupările lor. Și iată deci cum am putut și prin rolul pe care îl avem eu, uh, cum am putut găsi o linie comună, cum am putut defini priorități comune pe care le-am exprimat în cadrul acestor negocieri în tratatul pe Brexit, pe care îl vedeți aici, 600 de pagini are. Vă invit să-l citiți cu atenție, chiar dacă e destul de voluminos, să spunem, cam complex pentru vacanța de Crăciun. Dar am dorit să răspundem foarte direct la toate incertitudinile pe care le-a creat Brexitul. Un tratat, și de aceea textul acesta este complex și dens, nu este un discurs. Nu este o declarație. E vorba de un text juridic care trebuie să ofere certitudine juridică acolo unde Brexitul a creat incertitudine. În primul rând, pentru cetățeni, 4 milioane și jumătate de persoane, 3 milioane și jumătate de cetățeni din uh, cele 27 de state membre care trăiesc și uh, lucrează în Regatul Unit și invers, un milion și jumătate de cetățeni britanici care trăiesc pe teritoriul uh, unuia ă, dintre statele membre din una din regiunile dumneavoastră. Și cunoașteți foarte bine această situație. Deci noi am încercat să găsim o soluție și certitudini, răspunsuri, acolo unde Brexitul a creat multă incertitudine. Aceasta este valabil și pentru regulamentul financiar la care mă voi referi puțin mai târziu. Am putut, în cadrul negocierilor, și să reafirmăm pur și simplu dar niciodată cu agresivitate și niciodată cu vreun spirit de revanșă sau de pedeapsă. Pentru că este exact contrariul statul, statului mele de spirit. Am reușit să afirmăm așadar care sunt principiile pe care ne bazăm. Și britanicii le cunosc foarte bine, pentru că noi am elaborat uh, Uniunea Europeană pe pilonii acestor principii, împreună cu Regatul Unit. Vorbesc de integritatea pieței unice, vorbesc de indivizibilitatea celor patru libertăți, și de autonomia de decizie a celor 27 de state. Am găsit uh, în final un acord care a fost adoptat duminica trecută de cei 27 de șefi de state și guverne, susținuți de Parlament și susținuți, bineînțeles, de Guvernul uh, Regatului Unit. Este vorba de un acord echilibrat care, trebuie să o spun din nou aici, astăzi, în fața dumneavoastră, cu calm și cu gravitate în același timp, singurul și cel mai bun acord posibil. El deschide calea pentru o relație viitoare ambițioasă, care, dacă toate merg bine, vor fi, va fi fără precedent, din cauza amplitudinii domeniilor de cooperare care vor rămâne în vigoare între noi. Președintele Tusk a amintit, la fel ca și președintele Juncker, că acesta este un moment grav pentru Europa, cu siguranță nu este momentul uh, de celebrare sau de festivități. Pentru că permiteți-mi să o spun în calitate de negociator al Uniunii Europene, această negociere este negativă. Este o nega negociere negativă. Brexitul nu aduce nicio valoare adăugată. Este un acord lose-lose. Și deci, în această negociere în care pierde toată lumea, trebuie să limităm consecințele. Și aceasta este ceea ce am încercat să facem prin intermediul tratatului din fața mea. Aș dori să revin acum, domnule președinte, asupra acordului de retragere pe care îl găsiți aici și care se referă la cele două priorități, prioritățile Parlamentului European și ale statelor membre ale cetățenilor. Aici, la Comitetul uh, Regiunilor, am mai spus-o, Citizens First, mai întâi cetățenii și am găsit o soluție cu britanicii pentru ca să garantăm uh, securitatea drepturilor acestor 4,5 milioane de persoane pentru ei înșiși, pentru durata vieții lor, dar și pentru familiile lor, drepturi care uh, au fost achiziționate și vor rămâne așa până la sfârșitul perioadei de tranziție. Apoi ce se întâmplă e altă poveste. După ieșirea britanicilor, după finalul perioadei de tranziție, va trebui să găsim un acord cu britanici pentru mobilitate, dar nu va mai fi libertatea de circulație pe care o cunoaștem astăzi, cu siguranță. Însă drepturile actuale vor fi garantate. Brexitul, ați spus-o, domnule președinte, creează o problemă serioasă în Irlanda și în Irlanda de Nord. Având în vedere condițiile păcii și stabilității garantate de către acordul din Vinerea Mare, Good Friday Agreement sau Belfast Agreement, cum se numește. Noi ne-am uh, angajat împreună cu britanicii să facem tot ce se poate, cât putem mai bine pentru ca să încheiem înainte de 1 iunie 2020 un acord de parteneriat care să reglementeze problemele acestea. Însă, fiind dat că nu avem încă certitudinea cu privire la finalul negocierilor viitoare, și având în vedere angajamentul nostru comun cu britanicii de a evita în orice caz o frontieră strict controlată în Irlanda, ne-am pus de acord pe un backstop, adică o clauză de salvgardare, o asigurare, um, însă uitându-ne tot timpul la uh, o soluție juridic-operațională care să prevină cu orice preț întoarcerea la o frontieră dură, și care să permită o protecție a pieței unice în același timp, dar și a Irlandei. Acest backstop nu este aici pentru ca să fie neapărat utilizat. Vom face tot posibilul pentru ca să nu trebuiască să-l utilizăm, să încercăm să găsim un acord cu britanicii care să ne garanteze că nu avem frontiere dure și că avem o relație stabilă, fără să avem nevoie de backstop. Dar acest backstop există, este o asigurare pentru noi un element de stabilitate care se poate vedea în uh, linia continuității a procesului de pace hmm. în interesul Irlandei de Nord, așa cum au exprimat-o și întreprinderile și um, mediul economic, dar și cetățenii din Irlanda de Nord. Mai era un punct foarte important pentru dumneavoastră care se referea la buget. După cum știți, noi ne-am implicat la nivel european întotdeauna pe șapte ani pe politici europene și pe un buget care acompaniază aceste politici. Acesta este și uh, unul din subiectele rezoluțiilor din această dimineață pe care v-ați pronunțat pe perspectivele financiare. Iar în 2014 ne-am pus de acord când eram 28, deci odată cu britanicii, pe politicile și bugetul pe care să-l avem până la sfârșitul anului 2020. Noi am cerut și am obținut ca ceea ce s-a decis în 28 uh, să fie plătit de către cei 28 și să nu iasă unul din schemă. Am reușit să găsim un acord pe acest punct, ceea ce permite o garantare și o consolidare a angajamentelor luate prin intermediul regiunilor, al orașelor, a politicii agricole, a cooperării între universități, dar și a susținerii aduse întreprinderilor și așa mai departe. În acest acord de retragere a trebuit să găsim și răspunsuri concrete la multe alte probleme, foarte multe altele. Britanicii, când au ieșit din Uniunea Europeană, au ieșit tehnic vorbind, juridic vorbind, 700 uh, de acorduri, din 700 de acorduri internaționale. Deci ei au părăsit 700 de acorduri comerciale, cerul unic, Euratomul, toate agențiile europene. Toate acestea sunt uh, consecințe juridice, tehnice, automate ale Brexitului. Dar mai sunt și alte probleme pe care le creează Brexitul. De exemplu, protecția un milion de mărci industriale, trademarks, care sunt uh, protejate, de exemplu, la Alicante, în Spania, unde ne-am uh, hotărât în 28 să facem așa uh, ceva și ne-am hotărât să protejăm acest stoc de un milion de mărci pe care mm, va trebui să-l protejăm și pe viitor. 3.000 de indicații geografice, uh, ne-am pus de acord să protejăm uh, vinuri, uh, brânze, ulei de măsline sau alte produse care sunt în inima multor bazine economice, bazine comunitare, care sunt inima multor regiuni, cum ar fi parmigianul sau parmezanul sau whisky-ul din Scoția. Am găsit un acord și pe o perioadă de tranziție care a fost cerută de către guvernul britanic, care va începe în ziua de după ieșirea din UE uh, în martie anul viitor și care va dura 21 de luni, poate un an sau doi în plus dacă vom decide de comun acord așa și în această perioadă de tranziție uh, Uniun, Regatul Unit va trebui să iasă cu totul din Uniunea Europeană, nu va mai veni la Comitetul Regiunilor, la Parlamentul European, nu va mai fi reprezentat la Curtea de Conturi, la Comisie, la Consiliu. E alegerea Regatului Unit dar timp de 21 de luni va rămâne în cadrul uh, pieței unice uh, a Uniunii Vamale și a tuturor politicilor europene cu drepturile și obligațiile pe care le implică fiecare din aceste politici. Iată, deci, pe scurt, doamnelor și domnilor, conținutul acestui tratat care organizează în mod ordonat ieșirea și dacă Parlamentul European uh, va dori această ieșire a Regatului Unit și dacă Regatul Unit va doi acest lucru. Pentru mine, divorțul, separarea creează o necesitate și anume ca viitorul să fie stabil. Regatul Unit și cu noi trebuie să avem o relație stabilă, trebuie să construim o relație cu o țară care, deși se va afla datorită dorinței sale în afara Uniunii Europene, va rămâne prietenul nostru, partenerul nostru și aliatul nostru. Și deci este esențial să organizăm diferit parteneriatul economic, să întărim această alianță pentru securitate dincolo de ceea ce noi facem împreună și dincolo de ceea ce vom face împreună în NATO, de exemplu, în continuare, și să consolidăm prietenia aceasta. Iată deci cum ne-am pus de acord pe o declarație politică cu siguranță mai ușor de citit decât tratatul, ea are doar 26 de pagini și descrie cadrul, arhitectura în care se va desfășura relația viitoare. Încă de la început vreau să vă spun adevărul, doamnelor și domnilor. După Brexit, nu va fi și nu va putea să mai fie business as usual. Nu va mai fi ca de obicei. Nu se poate. Brexitul are consecințe și va schimba lucrurile. După cum am spus-o deja destul de des, cea mai bună relație cu Uniunea Europeană este cea în care ești membru în Uniunea Europeană. Dacă nu ești membru în Uniunea Europeană pentru că nu dorești sau pentru că vrei să ieși, atunci te afli într-o situație diferită, mai puțin favorabilă decât cea a membrilor. Dar interesul nostru reciproc rămâne cel al unui parteneriat ambițios. Și ceea ce am descris în această declarație politică este aceasta. Un parteneriat pe plan economic pentru bunuri, pentru servicii, pentru spațiul digital, mobilitatea persoanelor, transportului, um, energiei, piețelor publice, dar și pentru securitatea interioară, pentru cooperarea judiciară și polițienească, dar și pentru politica externă, securitatea externă și apărare. Acest parteneriat ambițios, dacă noi vom dori așa, și noi suntem dispuși, va trebui să se bazeze pe o fundație care trebuie să fie un tratat de liber schimb, fără tarife, fără cote pentru bunuri și un regim uh, vamal care se bazează pe un teritoriu vamal unic care este prevăzut în acordul de retragere și care va fi în interesul întreprinderilor de ambele părți ale canalului. Va trebui să și semnăm un nou acord pe pescuit, pentru că britanicii ies din politica comună de pescuit. Acest acord va trebui să se concentreze pe accesul la ape reciproc și accesul la piețe într-un cadru care urmează să fie negociat în cadrul negocierii relațiilor economice ulterioare. Noi ne-am luat angajamente pe acest subiect important pe care eu îl cunosc destul de bine, fiind dat că am fost ministrul pentru pescuit în Franța mai mulți ani ne-am implicat împreună cu Regatul Unit să facem tot posibilul pentru a încheia și ratifica acest acord de pescuit înainte de iulie 2020, deci înainte de sfârșitul perioadei de tranziție. Și în final, acest parteneriat răspunde uh, mai multor uh, îngrijorări exprimate de către regiunile și orașele pe care le reprezentați dumneavoastră, domnule președinte, pentru păstrarea dinamicii economice a teritoriilor noastre, dintre care multe, știu, sunt legate economic, de multe ori și prin proximitate, în comerț cu Regatul Unit. Cu siguranță piața internă rămâne elementul principal, dar trebuie să încercăm să evaluăm și impactul acestui Brexit în funcție de natura relațiilor ulterioare pe o serie de teritorii europene și dacă nu se poate să trebuiască să le, să le acompaniem. O a doua condiție importantă este să ținem cont și de condițiile unei concurențe echitabile cu Regatul Unit. Acesta este și motivul pentru care noi am prevăzut obligații precise pentru a asigura un nivel egal de plecare în domeniul social, de mediu, pentru fiscalitate sau ajutoarele de, între, pentru întreprinderi. Însă, în ceea ce privește tratatul comercial cu Regatul Unit, pentru prima dată în istoria negocierilor comerciale între Uniunea Europeană și un stat terț, nu va fi vorba de un acord cum ar fi cel cu Japonia, Corea, Canada, în care organizăm, încurajăm convergența, în acest caz este vorba pur și simplu de a ține sub control riscurile de divergență și a evita ca aceste divergențe, divergențe să ducă la dumping. De aceea vom vegea la aceste condiții de concurență echitabile. De asemenea, trebuie să păstrăm și posibilitățile de cooperare cu orașele și regiunile britanice cu, și cu universitățile britanice pe acest ultim punct mă gândesc, bineînțeles, la Irlanda de Nord. Uh, am ajuns la un acord pentru a păstra și consolida programul PIS, uh, de care am fost uh, responsabil ca comisar pentru politica regională acum câțiva ani și pe lângă programul PIS am dorit să evităm ca anumite programe să fie întrerupte, așadar am dorit să continuăm pentru britanici posibilitatea de a participa la programele europene care sunt deschise în statele terțe, de exemplu în domeniul științei și inovării, pentru tineret, cultură, educație, cu Erasmus sau protecție civilă. Toate aceste lucruri privesc, bineînțeles, regiunile de asemenea cooperarea interregională prin programul Interreg pe care Promisia l-a propus să-l deschidă statelor terțe în următoarea perioadă de programare. După aceea, uh, Regatul Unit va mai putea participa și la alte programe în condiții financiare și juridice diferite de cele actuale. Domnule președinte, am prevăzut un dialog și uh, schimburi de opinie în uh, schimburi în domenii de interes comun, știință, dezvoltare și, de asemenea, pentru a lua inițiativa de cooperare și dialogare cu uh, regiunile și orașele britanice. Închei mulțumindu-vă pentru atenție. Doar câteva cuvinte acum pentru a vă aminti că dacă reușim și dacă avem voință comună, acest uh, parteneriat va fi unul fără precedent, dat fiind uh, numărul uh, și calitatea subiectelor de cooperare. Vom avea un loc pentru state și regiuni și parlamentele regionale cu toate că parlamentele regionale nu vor avea un cuvânt de spus ca și parlamentele naționale. Uh, spre deosebire de tratatul pentru Brexit, care trebuie să fie ratificat de Parlamentul European, de partea noastră și de Parlamentul Britanic, de partea britanică, uh, restul relațiilor noastre se vor baza pe temeiuri juridice diferite, va fi vorba de acorduri mixte, necesitând uh, ratificarea celor 27 de parlamente naționale și a anumitor parlamente regionale de asemenea. Uh, suntem la începutul unui drum care va fi lung și dificil, însă ne pregătim în uh, sensul de a reuși în constituirea acestui parteneriat. Și ajungem la ratificarea acestui tratat, care este baza tuturor uh, acestor aspecte. Dacă nu ratificăm acest tratat, nu avem baza încrederii pe care să construim uh, vi- relația viitoare. Deci, cheia este ratificarea de ambele părți, de către Parlamentul European și de către Parlamentul Britanic a acestui acord de retragere. Acum, fiecare trebuie să-și asume răspunderea Parlamentul Britanic urmează să se pronunțe pe acest text în uh, zilele următoare. Este un vot care angajează viitorul uh, statului și nu voi spune mai mult pentru că uh, doresc să se respecte această epocă de dezbatere democratică din Regatul Unit și în perspectiva votului în Parlamentul European. În 22 uh, martie încheiam intervenția în fața dumneavoastră menționând provocările acestei noi agende europene care nu se rezumă la Brexit. Și în scrisarea de notificare a Regatului Unit, uh, cu comisia prezidată de Jean-Claude Juncker a demonstrat că are politici în o serie de alte domenii. Se vorbește foarte mult de unitatea europenilor în aceste negocieri, care a fost dorită de șefii de state și de guverne, pentru că situația este gravă. Există un sentiment destul de general uh, al, al responsabilității și în legătură cu gravitatea Brexitului. Uh, Uh, ceea ce se întâmplă în America, în Est, în Sud, stabilitatea în Sudul Mediteranei, terorismul. Sunt multe motive care explică și justifică acest sentiment de gravitate pe care l-am simțit la șefii de state și de guverne europeni și în Parlament și pe care îl simțit și dumneavoastră și eu și echipa mea cu modest am cultivat uh, acest spirit de transparență și Uh, această unitate uh, a fost dovedită într-o negociere foarte dificilă și atât de negativă cum a fost cea pentru Brexit și conducătorii europeni au putut să utilizeze acest lucru într-un scop pozitiv pentru a reconcilia cetățenii cu Europa, pentru a răspunde la toate chestiunile legate de suveranitate, de proximitate care apar în dezbaterea europeană pentru economie, pentru securitate, apărare, uh, pentru gestiunea migrației și parteneriatul cu Africa și Europa ecologică. Sunt uh, extrem de multe subiecte care trebuie să susțină o agendă pozitivă și sper că unitatea de care am dat dovadă în aceste negocieri și de care vom continua să dăm dovadă va uh, susține nu doar aceste negocieri, ci o agendă pozitivă care să fie în beneficiul regiunilor dumneavoastră și a tuturor statelor membre. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule Barnier, pentru această prezentare, pe de o parte concisă și pe de altă parte completă a unui document care, în mod sigur, va intra în istoria Uniunii, chiar dacă nu știm exact astăzi în ce sens. Este într-adevăr un moment grav, însă mesajul dumneavoastră a fost unul uh, de privire spre viitor. Ceea ce ați spus deja a suscitat foarte mult interes uh, în uh, adunarea noastră. O zecime din membrii s-au înscris la uh, să ia cuvântul. Este un semn de mare interes. Acum invit pe toată lumea să fie concisă și când cunoașteți timpul de vorbire alocat și dacă va trebui să vă cer să respectați, o voi face. Uh, vă sugerez să ajungeți, să treceți direct la uh, în miezul dezbaterii. Deja i-am mulțumit domnului Barnier, însă dacă fiecare uh, repetă mulțumirile timp de jumătate din discursul său, nu există prea mare plus valoare și răpim oportunitatea de a da tuturor posibilitatea de a se exprima. Este o dezbatere de extremă actualitate și de aceea dau cuvântul acum uh, colegului nostru care a sugerat această dezbatere, uh, Birgit Cole. Sehr geehrter Herr Barnier, vielen Dank für Ihre Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru că ați uh, ținut uh, Comitetul Regiunilor la curent în mod permanent, v-ați asumat această atribuție herculeană a negocierilor părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit este o lovitură pentru noi toți, însă dumneavoastră ați lucrat din greu. Brexitul nu cred că poate să fie evitat, fie că ne place sau nu. În 25 noiembrie, acordul semnat de către șefii de state și de guverne trebuie, trebuie să urmeze să fie adoptat. Avem nevoie de o perioadă de tranziție pentru a construi uh, o relație durabilă cu Regatul Unit Regiunea mea, Saxonia de jos, a avut întotdeauna relații bune cu Regatul Unit și uh, regiunea noastră uh, are foarte mulți cetățeni britanici sau de origine britanică și am uh, colaborat strâns cu Regatul Unit. Brexitul reprezintă așadar un eveniment foarte amar pentru noi Uh, companiile din Saxonia de jos au început să-și reorganizeze lanțul de producție. Regatul Unit va fi uh, partenerul nostru principal uh, comercial. Vom organiza și o masă rotundă pentru a discuta Uh, implicațiile Brexitului, informăm cetățenii uh, zilnic în legătură cu consecințele Brexit și vom adopta un pachet de tranziție pentru Brexit. Trebuie să avem un Brexit ordonat, ne dorim cu toții acest lucru, însă trebuie să fim pregătiți și pentru un Brexit dezordonat și ne pregătim să luăm măsurile necesare pentru a contracara orice impact negativ pentru companiile noastre și cetățenii noștri. Vă mulțumesc ceea ce ați spus în legătură cu pescuitul. Uh, uh, nu trebuie să uh, până în iulie 2020 trebuie să avem un acord în legătură cu drepturile de acces la apele teritoriale este un lucru esențial pentru toți pescarii din Marea Nordului, însă și pentru cei din regiunea noastră. Și îi mulțumesc domnului Barnie că ne susține. Brexit va aduce schimbări în întreaga Europa și este extrem de important să ă, păstrăm încrederea cetățenilor Uniunii în valorile Uh, noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, thank you, Mr. President. Not... Domnul Michael Murphy, indiferent de provocările semnificative care ne așteaptă, salut proiectul de acord care conține o serie de compromisuri pe, de, din ambele părți dintr-o perspectivă irlandeză. Este foarte bine că se protejează acordul din Vinerea Mare Eh, garantează că nu va fi nicio graniță fizică între Irlanda și Regatul Unit și este extrem de important să subliniem că proiectul de protocol eh, sublinează foarte clar că nimic din proiectul de acord nu aduce atingere în niciun fel statutului constituțional al Irlandei de Nord și eh, nu afectează principiul consimțământului din acordul din Vinerea Mare. Ratificarea proiectului de acord reprezintă cea mai bună și realist cea singura opțiune pentru a, a asigura un Brexit ordonat în interesul cetățenilor și regiunilor. Uh, cetățenii și regiunile pot să continue să se pregătească. Uh, vor exista schimbări, nu cunoaștem exact uh, care, cât de, um, câte și care vor fi, însă trebuie să ne pregătim Comitetul Regiunilor trebuie să fie un actor cheie în pregătirea pentru această schimbare. Comitetul Regiunilor trebuie să rămână central în acest dialog uh, continuu în legătură cu Brexit. Și în final îi susțin pe colegii din Regatul Unit în Uh, apelul un, uh, pentru o cooperare strânsă la nivel regional între uh, Regatul Unit și Irlanda. Vă mulțumesc. Urmează colegul nostru Albert Bor. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un an legat de haos constituțional, săptămâna viitoare avem perspectiva respingerii acordului Um, uh, de Brexit, uh, o, noi alegeri legislative sau un al doilea uh, referendum. Însă, în niciun caz nu trebuie să avem un Brexit fără un acord. UE27 este dispusă să accepte o extindere a articolului 50 după 29 martie sau să încurajeze Regatul Unit să retragă articolul 50, după cum ar putea hotărâ uh, Curtea de Justiție. Vă întreb acest lucru ca reprezentant al orașului Birmingham, care a beneficiat enorm din prezența sa în Uniunea Europeană și uh, la care vom contribu- contribui uh, am, și, la, și care vrem să contribuim la proiectul european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum colegului nostru, Carl Langeven. Klagar alla Brexit och du beskriver själv att alla är förlorare. Vă mulțumesc. Cu toții suntem întristați în legătură cu Brexit. Ați spus și dumneavoastră că este un, este un uh, fenomen din care pierdem cu toții în coasta de vest a Suediei. Ne pregătim pentru Brexit. Handelsbank, care este o bancă majoră, își planifică, face deja planuri pentru un Brexit fără acord. Cel mai mare port care are relații comerciale cu Regatul Unit, Ehm, ehm, investește în noi infrastructuri pentru a pregăti declarațiile vamale și așa mai departe. Deja ați menționat problema pescuitului. Avem de asemenea colaborări cu universitățile din Londra și din Edinburgh. Ce se va întâmpla cu toți studenții noștri care fac stagii în Regatul Unit? Un acord cu, corect pentru Brexit este important nu atât pentru Regatul Unit, cât și pentru noi și pentru cei care vor să continue să studieze în Regatul Unit. Domnul Junckerman. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să exprim aici admirația mea și admirația grupului meu pentru domnul Barnier și pentru activitatea depusă de domnia sa. Uh, un lucru este deosebit de important pentru noi, o cooperare ambițioasă și asta ați, ați menționat și noastră când vorbim de autorități locale, regiuni, universități. Vrem să știm sincer cum vedeți această cooperare pe viitor. Domnule Barnier, considerați că vă veți putea continua activitatea și după Brexit? Mulțumesc foarte mult următorul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Clara Pacta Bonii Amici, știm foarte bine acest lucru. Știm că un, un Brexit fără un acord va afecta foarte mult economiile care se bazează pe export. Regiunea mea ar putea să piardă uh, 2,6% din PIB și s-ar pierde și multe locuri de muncă. Sunt apoi 30.000 de cetățeni britanici care locuiesc în Belgia și în Bruxelles. Există la fel belgieni care locuiesc în Regatul Unit și toți aceștia vor fi afectați. Domnule Barnier, aș avea trei recomandări de făcut. În primul rând, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se asigure că pregătesc viitoarele negocieri. Avem nevoie de un plus de flexibilitate în materie de ajutor de stat, pentru că autoritățile locale și regionale să poată interveni, să poată contura o abordare macroeconomică, mai ales în contextul chestiunii pescuitului și de asemenea vă rog să vă concentrați pe chestiunea porturilor. Flandra e o regiune mică geografic vorbind, dar avem porturi importante și, de asemenea, să ținem cont și de diferitele sensibilități care există la nivelul autorităților locale din statele membre și în regiuni. Barbara Riganin urmează domnule Barnier. Vă mulțumesc foarte mult. Eu conduc intergrupul pentru industria auto. Știți că milioane de oameni lucrează în acest sector în Europa, 13 milioane și Großbritannien nur auf Platz 9 liegt. Die Automotive-Regionen haben Știți că acest sector industrial uh, poate fi foarte grav afectat de Brexit. Regatul Unit este a patra piață ca mărime. Lanțurile de aprovizionare vor fi, vor fi afectate. Un procent uh, semnificativ din componente sunt importate de Regatul Unit, unde se fabrică mașini, sute de camioane traversează canalul Mânecii doar cu componente pentru industria automoto. Uh, în plus, 2,7 uh, milioane de mașini au fost exportate spre Regatul Unit în 2017 din restul Europei. Nu uitați acest sector, domnule Barnier. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Peter Kaiser. Domnule președinte, după cum s-a spus, Brexitul este o mare, mare provocare. Afectează în mod diferit regiunile, afectează în mod diferit uh, autoritățile locale și regionale. Acum, Comisia Europeană trebuie să, să analizeze serios cadrul financiar multianual, s-au statuat o serie de priorități, și există o posibilitate astfel să se elimine o serie din posibile dezavantajele Brexitului. Uh, bun, ați ajuns la un acord și vă felicit, dar acesta încă n-a fost ratificat și atunci vă întreb ce strategie aveți în rezervă? Pentru că numai dacă cooperăm vom putea face față provocărilor viitorului. Ce, ce se va întâmpla cu acest uh, uh, parteneriat ambițios. Și apoi, e o lecție pe care trebuie să, să o învățăm noi, europenii. ne-am axat doar pe chestiuni naționale atunci când am ajuns la această situație negativă din Europa. Mulțumesc. Domnule președinte, un scurt mesaj mesajul lui Pim Visser, președintele Asociației Europene a pescarilor, care vrea să vă mulțumească, domnule Barnier, pentru atenția acordată sectorului pescuitului pe parcursul acestor negocieri. Suntem într-o etapă esențială în istoria Uniunii Europene. Dumneavoastră ați conturat o metodă de natură a garanta unitatea europeană. Trebuie să continuăm această metodă a dialogului această metodă a transparenței între statele membre și în relația cu instituțiile europene astăzi, putem arăta că a fi membru al Uniunii Europene nu e același lucru cu a nu fi membru al Uniunii Europene. Trebuie să explicăm temă cu temă, politică cu politică, ce înseamnă Brexitul, pentru ca cei care vor să rămână în Europa Europeană să înțeleagă foarte bine ce avantaje au în acest caz. Sperăm că viitoarea relație va fi una bună avem nevoie de așa ceva de dragul europenilor, avem nevoie de așa ceva de dragul regiunilor care sunt în proximitatea Regatului Unit și de asemenea și britanicii au nevoie de așa ceva. Eu nu sunt supărat pe poporul britanic care a votat pentru Brexit, sunt supărat pe liderii politici irresponsabili din Marea Britanie care au generat acest vot. Are cuvântul acum domnul Jurai Druman. domnule Barnier. Doresc să vă vorbesc aici în calitate de reprezentant al Slovaciei. În primul și în primul rând mă preocupă foarte mult situația din țara mea. Discuția de astăzi este deosebit de relevantă pentru că o parte a acestor forțe care au dus la Brexit, forțele anti-europene, câștigă teren și în țara mea. Extremismul e în creștere, avem un partid nazist reprezentat în Parlamentul Slovac, coaliția de guvernare adesea adoptă o retorică prorusă. De multe ori ne închidem ochii la actele de agresiune ucrainene împotriva Ucrainei, fără să ne gândim care ar fi posibil impact asupra propriei noastre țări și a altor state membre ale Uniunii Europene. Sunt sincer preocupat și aș vrea să găsim o soluție. E momentul în care decidem viitorul Slovaciei ca membru al Uniunii Europene și în calitate de guvernator al regiunii mele vă întreb ce credeți că am putea face noi politicieni la nivel local, regional, să, să punem capăt acestor tendințe care se manifestă în statele noastre. Mulțumesc! Uh, domnul Anthony Buchanan are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Barnier. Asociația Națională COSLA face toate eforturile pentru ca negociatorii britanici și europeni să cunoască foarte bine perspectiva locală scoțiană în contextul Brexitului. Asociația noastră a sprijinit rămânerea în Uniunea Europeană, considerând că aceasta este cea mai bună alternativă pentru bunăstarea Scoției, a Regatului Unit și a Uniunii Europene în general. Doar săptămâna trecută, am decis să sprijinim ideea unui nou referendum care să decidă acceptarea sau nu acestui acord de Brexit. Cu rămânerea în Uniunea Europeană ca opțiune clară, dorim suspendarea articolului 50 până la anunțarea rezultatului acestui referendum. Sperăm că această inițiativă va fi sprijinită și de autoritățile europene de la Bruxelles. Știți că dorim să avem un organism comun între Regatul Uniunea Europeană după ieșirea din martie. Parlamentul scoțian, administrațiile uh, uh, scoțiene locale au o reprezentare largă a întregului spectru politic. Avem membri aleși și reprezentanți desemnați în autoritățile britanice și la nivelul celor europene. De aceea vă rog, dacă nu creăm o comisie mixtă britano-britanică COR, vom aduce un prejudiciu grav acelei populații scoțiene care nu a votat pentru Brexit și unde majoritatea dorim să rămânem în Uniunea Europeană. După această prim serie de 12 intervenenți, o să dăm ocazia domnului Barnier să răspundă la întrebările și observațiile formulate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor intervenienților pentru observațiile făcute. Foarte pe scurt acum, uh, doamna Brigitte Ornet, vorbeați de pregătirile pentru diferite sectoare industriale, sectorul automotu, în, în cazul unei alte interveniente. Comisia Europeană, secretarul general mai precis, a, a publicat 70 de note informative sector pe sector care sunt publice și trebuie să fie utilizate de întreprinderi, de regiuni pentru a înțelege exact care, care este natura acestor pregătiri necesare. Sigur, noi nu dorim ca Marea Britanie să iasă fără un acord, dar posibilitatea există și atunci am dorit ca regiunile, ca autoritățile locale, Uh, întreprinderile care exportă de acum și până în martie trebuie să documenteze, să afle uh, uh, să, aceste informații pentru a putea accelera pregătirile necesare. Acum trebuie făcută această pregătire. Domnule Can, domnule Van Lov și, și domnule Peter Kaiser, dumneavoastră v-ați referit la participarea regiunilor, la fel și domnul Michael Murphy. După cum spuneam, eu am vizitat Zeebrugge, uh, a fost una din primele vizite pe care am făcut în Flandra, am văzut acolo potențialul impact al, al Brexitului și am văzut care e miza continuității relațiilor de import-export care trec printr-un port uh, atât de mare. pentru a verifica impactul asupra acestor uh, regiuni din Irlanda, Belgia, uh, Olanda, Danemarca și câteva regiuni din Franța chiar. Pentru asta trebuie să înțelegem exact care va fi natura viitoarelor relații. Aici pot să vă spun ce se spune această declarație, o declarație precisă, dar în și deschisă. Declarația se axează pe punctele de convergență, conform unor principii nenegociabile, integritatea piața unică, indivizibilitatea celor patru libertăți, autonomia decizională a Uniunii Europene, și care ține cont și de lindele roșii anunțate de Marea Britanie. Noi am spus întotdeauna, Consiliul European, domnul președinte Donald Tusk, după Brexit, în negocieri care vor dura 2 ani, 2 ani și mai bine, dacă britanicii vin cu solicitări diferite, noi suntem gata să ne adaptăm. Declarația sublinează un punct de convergență, acordul de liber schimb, zona de liber schimb. Aceasta va fi baza de pornire dar lucrurile ar putea evolua în funcție de solicitările britanice din viitor. Deci există această marjă de flexibilitate, există această deschidere. Însă toată lumea trebuie să înțeleagă foarte bine că vom opera în cadrul principiilor noastre fundamentale. Am să acord în continuare atenția acestei chestiuni a implicării regionale. Am să o, o discuție cu domnul Juncker Însă, odată ce vedem clar care va fi direcția viitoare în relația noastră cu, cu, cu Marea Britanie, dimensiunea acestei relații și impactul concret al Brexitului, atunci o să putem vedea concret uh, în ce măsură instrumentele bugetare actuale ne permit implicarea regiunilor. Uh, doamna de Gren vorbea de universități. Pot să vă confirm că, într-adevăr, uh, în cazul Regatului Unit, recurgem la acele instrumente care ne permit o cooperare cu state terțe, cum ar fi Norvegia, Israelul sau Elveția în prezent, inclusiv în ceea ce privește programul Erasmus menționat de dumneavoastră. Domnului Albert Bor, pot să-i spun că înțeleg foarte bine îngrijorarea uh, domniei sale și domnul Buchanan vorbea de articolul 50 și revocarea acestuia în calitatea mea de negociator nu pot să mă implic într-o dezbatere internă din Marea Britanie. Nu pot să fac așa ceva. Ascultă-te opiniile, îi primesc pe toți reprezentanții în birou meu, inclusiv pe domnul Nigel Farage. A fost o discuție al minter extrem de incitantă cu domnul Farage. Dar ce nu pot să fac e să mă pronunț într-o direcție sau alta. Toată lumea știe în ce condiții uh, se poate recurge la articolul 50. Uh, știm că a fost activat de Regatul Unit. Nu pot să mă pronunț în legătură cu ce se va întâmpla în contextul uh, unui vot al Parlamentului Britanic. Ceea ce pot să vă spun cu seninătate și clar Uh, cum au spus-o și președintele Consiliului și al Comisiei, acordul pe care îl avem deocamdată, din punctul nostru de vedere, este singurul posibil și cel mai bun de natură a asigura o ieșire în bună rânduială a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Apoi, domnule Jungman, în acest acord se regăsesc elementele, se găsesc parametrii care ar putea permite configurarea unei relații ambițioase în toate domeniile. Doamne și domnilor, niciodată, dacă, dacă ne uităm la ce se scrie în declarație politică, niciodată n-am avut uh, o, o astfel de cooperare cu vreun alt stat terț. Uitați-vă la ce, ce se spune în acord. Asta vom face. Și încă o dată, domnule Buchanan, nu pot să mă pronunț în legătură cu situația Scoției. E o chestiune care ține de dezbaterea internă britanică eu sunt negociator, eu negociez cu guvernul actual al Regatului Unit. În funcție de ce ne spune uh, guvernul britanic, acționăm și noi. Ei de doi ani ne spun ieșim din Uniunea Europeană, ieșim din piața unică, ieșim din Uniunea Vamală. Bine, ne pare rău, dar trebuie să procedăm în consecință și uitându-ne la principiile noastre. Domnul, domnii Peter Kaiser, De Coster, și domnul uh, Dabrașura vorbeau de uh, uh, lecțiile Brexitului. N-am să, să intru în, în această chestiune, pentru că eu trebuie să, să gestionez consecințele Brexitului. Însă sunt și eu politician, am fost politician ales toată viața, ales de cetățeni. Aș sugera să nu confundăm lecțiile cu consecințele. Dacă vorbim de lecții, Iarăși să nu facem o confuzie între sentimentul popular exprimat în acest vot și care se manifestă în multe regiuni din, statele noastre, uneori descurajare, mânie socială, sentiment de excluziune, de faptul că nu mai ești protejat. Aceste sentimente trebuie ascultate și trebuie să-și primească un răspuns din partea politicienilor europeni. Eventual să dăm un răspuns altul decât cel pe care îl dăm în prezent și să dăm un răspuns la nivel local și regional. Există astfel de răspunsuri posibile și dacă vrem să, să combatem populismul, trebuie să răspundem la aceste sentimente populare. Asta este tot ceea ce pot să vă spun pe această temă și aș adăuga, domnule președinte, cu titlul de răspuns uh, domnului Dabrașura, întotdeauna am considerat uh, și totdeauna am să consider că în Uniunea Europeană fiecare stat, fiecare teritoriu, fiecare cetățean vine cu o plus valoare proprie. Nu e vorba de Slovacia, ci de toate țările. Fiecare stat european aduce plus valoare în acest ansamblu de comunități pe care noi le-am creat. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Continuăm acum cu a doua rundă de întrebări și îi dau cuvântul colegului Marc Spaiș. Mulțumesc, domnule președinte. Când în 1957 57, um, Marea Britanie a spus pentru prima dată nu Uniunii Europene, au mai durat patru ani până când a spus din nou da. Ca reprezentant al uh, landului meu, Nordrhein-Westfalen. Faptul că s-a întâmplat așa în trecut mă bucură foarte mult, dar pentru ca Marea Britanie să poată să spună da din nou într-o zi, trebuie să menținem gândul către Europa treaz în Marea Britanie și aici regiunile au o responsabilitate foarte importantă. Parteneriate uh, între orașe, între școli, schimburi între organizații civile, societății civile și prin schimburi uh, de uh, lumea academică. Și Brexitul ar trebui pentru noi să nu reprezinte o descurajare, să nu mai avem aceste schimburi din contru. Și pentru că mai am câteva secunde, domnule Barnier, vreau să vă mulțumesc pentru cât de mult tact ați avut în aceste negocieri dificile. Mulțumesc! La parole maintenant à notre collègue euh, Anthony. Are cuvântul domnul Anthony. I represent the National Assembly of Wales, the Welsh. Mulțumesc, eu reprezint Parlamentul din țara Galilor. Nu am timp să exprim cum mă simt eu în legătură cu criza prin care trecem și cu consecințele pentru Brexit, uh, cu consecințele Brexitului pe noi. Uh, nu pot decât să spun că această ieșire va avea consecințe pe termen lung, însă noi dorim în continuare să avem o relație foarte bună ca adunare parlamentară, de exemplu, sau uh, ca regiune cu Uniunea Europeană. Și avem responsabilitatea față de toți tinerii care vor veni din urmă și care se văd în continuare ca tineri uh, din țara Galilor, care sunt parte din viitorul Europei și eu sper ca într-o zi să fie așezați aici, în această plenară sau în plenara Parlamentului European. Care sunt pașii pe care putem să-i punem uh, în aplicare pentru ca să avem o relație productivă și un angajament puternic cu Uniunea Europeană? Cum pot eu, ca um, reprezentant al uh, țării Galilor, să mă implic în lumea post-Brexit? Și care este relația de asociere care ar putea să fie posibilă între Wales și Uniunea Europeană pentru ca să ne asigurăm că prieteniile și parteneriatele pe care le-am construit până acum vor continua, pentru că trebuie să continue. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Gamadavis Clavaiu președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vin din Spania, dintr-un oraș eh, capital al unei regiuni vitivinicole și, după cum spunea domnul Barnier, ne aflăm la începutul unui drum care generează incertitudini. În acest sens și în sensul în care orașul nostru depinde foarte mult de un produs eh, legat de o denominare geografică, eh, vinul, trebuie să fim vigila, vigilenți în fața protecției drepturilor și denumirilor de origine a acestor produse care sunt atât de legate de economia locală. Așadar, vrem să ținem foarte mult ca Uh, produsele britanice să respecte normele de calitate echivalente în momentul în care voi intra în concurență. Și în calitate de cetățean în spaniolă, Regatul Unit uh, poate că pleacă, însă Spania va deveni un stat european cu o colonie străină pe propriul teritoriu, Gibraltar. Nu este un conflict uh, politic, ci o, un anacronism istoric care speram să-l rezolvăm. Sperăm însă să rezolvăm și situația uh, spaniolilor care lucrează în Gibraltar uh, și care uh, locuiesc de fapt în Spania. Vă mulțumesc. Urmează colegul nostru Corla Als burgemeester en bestuurder van de regio Rotterdam met de... Mulțumesc. Eu sunt primarul Rotterdamului cu un port foarte mare în Europa și noi ne pregătim pentru Brexit ne pregătim pentru cei mai rău, dar sperăm cei mai buni. Vedem și elementele negative și elementele pozitive și ne pregătim cum putem. Încercăm să le explicăm uh, locuitorilor, întreprinderilor ce va însemna Brexitul. Avem chiar un grup de lucru de ajutorare pentru Brexit și uh, lucrăm și la un uh, așa numit scan de impact al Brexitului asupra tuturor um, orașelor din uh, zonă uh, și nu numai. Noi încercăm să creăm și o conștiință a ceea ce reprezintă această separare, însă pot să vă spun că ajutorul uh, în cazul Brexitului va trebui să aducă cu sine și investiții, pentru că pe infrastructură, de exemplu, am constatat că va fi un impact foarte mare, terminalele din porturi vor fi afectate de ieșirea Marii Britanii și trebuie să ne pregătim pentru Brexit. Noi vedem acest lucru e valabil și pentru întreprinderi. În ciuda tuturor uh, încercărilor de alertare, trebuie să facem mai mult, iar pentru regiunea Rotterdam, care este un uh, hub de import-export, trebuie să știm că impactul va fi foarte mare și nu putem să permitem ca procedurile să se încetinească și britanicii n-au făcut mare lucru aici. Mulțumesc, domnul Geliu. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Barnier. Schimbul de expertiză și mobilitatea tinerilor sunt elementele cele mai de succes ale politicii de unificare europeană. Aceasta se vede și la gradul de notorietate a programului Erasmus și a programelor de cercetare. Trebuie să învățăm unii de la ceilalți, să fim deschiși unii față de ceilalți și să lucrăm împreună. Aceasta este deviza programului. Regatul Unit, în domeniul cercetării și al uh, științei, este un partener central pentru Uniunea Europeană, dar și pentru orașul pe care îl reprezint eu, Berlin. În colaborarea viitoare, Va trebui așadar, din perspectiva noastră, să găsim un echilibru foarte uh, greu de găsit între să avem uh, schimburi și deschideri foarte necesare pentru uh, oamenii de știință, în același timp să nu facem doar, să nu permitem o alegere a cireșei de pe tort. Orașul nostru Berlin a avut de câștigat de pe urma mai multor uh, proiecte europene. Orașul acesta este un pledoier pentru uh, Europa în sine iar o excludere totală a Regatului uh, Unit din familia de cercetare ar contraveni acestei povești de succes al științei la nivel european. Pentru cercetare, pentru știință avem nevoie de această continuare. Nu vrem un Europe First, ci vrem un Europe Together, vrem împreună să putem acționa mai departe în domeniul științei. Mulțumesc, care cuvântul acum Kate Finney. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru tânăr al delegației uh, irlandeze, eu am trăit într-o zonă pașnică majoritatea vieții mele și vreau să vă mulțumesc de aceea cu atât mai mult pentru angajamentul de care ați dat dovadă pentru păstrarea acordului din Vinerea Mare și pentru recunoașterea pe care ați uh, avut-o pentru dezastrul pe care l-ar însemna o frontieră dur controlată, dezastrul din punct de vedere economic pe această insulă care mi este casă. Dar aș vrea să lasez un apel către dumneavoastră, indiferent de votul din Camera Comunelor, să rămâneți angajat față de această cauză. Aș dori să vă rog și să uh, vă gândiți la o rezoluție pe care comisia, comitetul a adoptat-o în mai și care avea un apel pentru ca un fond de stabilitate să, și stabilizare să fie um, întocmit pentru regiunile care vor fi cele mai afectate de Brexit. Aș vrea să vă rog să ascultați această rugăminte pentru un fond pentru aceste regiuni și să folosiți cabinetul dumneavoastră pentru ca să ajutați la crearea acestui fond. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Anete Tabar. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu vorbesc cam puternicită a orașului liber hanseatic Frank, Hamburg, care este cel mai important oraș industrial din Germania. Avem cel al treilea port în Europa și avem relații strânse, economice, sociale cu Regatul Unit. Deci noi suntem foarte atinși de Brexit, nu știm însă foarte bine cum va fi acest impact. În vara am avut deja un grup de coordonare pe care l-am condus eu, toate autoritățile de Uh, resort se întâlnesc acolo și cu reprezentanții economici, cu uh, oficiile veterinare, cu uh, vămile și cu altele. Am creat un site în care cetățenii și economia pot să discute despre Brexit, în care informăm despre ceea ce înseamnă Brexitul și cel mai important este că avem pregătită o legislație deja, o legislație de tranziție pentru cazul în care acordul de ieșire va fi adoptat în ciuda așteptărilor negative, dar și pentru măsurile uh, de urgență care sunt necesare în momentul în care Brexitul nu se va întâmpla într-o manieră ordonată. Ă, foarte important este ca la nivelul Comisiei, la nivelul statelor membre, dar și la nivelul comunelor să existe o linie unitară pe care să o urmărim. Pentru că normarea pe care noi o facem prin legislație trebuie să fie în continuare echilibrată, uniformă. Mă bucur că se deschide dialogul și mulțumesc încă o dată lui Michel Barnier pentru extraordinara muncă de care a dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum colegul domnul Droboslavici Nicola. Les absents ont tort, le prochain c'est... Absenții greșesc mereu, următorul colegul nostru, Basilo Hochta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Barnier. Incertitudinea în relația dintre Marea Britanie și uh, Uniunea Europeană după martie 2019 se va putea vedea exact după ieșire, după ce acordul de ieșire va intra în, uh, în vigoare. Va trebui să vedem abia atunci impactul pe care îl are Brexitul. Să vedem dacă există vreo parte pozitivă. Eu personal nu cred că va exista așa ceva pentru ca să putem uh, negocia însă un uh, cadru comercial ambițios, va trebui să considerăm că Regatul Unit este în continuare unul din partenerii politici cei mai importanți, dar și comercial la fel și cu siguranță va rămâne și prietenul nostru. Regatul Unit uh, și relația sa cu Portugalia este cunoscută pentru că este al patrulea partener pentru noi, este unul din cei mai importanți parteneri economici, iar eu sper ca și după Brexit această relație să se bazeze în continuare pe aceste baze, să avem în continuare 100% uh, în ceea ce privește exporturile, să avem uh, o uh, relație foarte bună. Iar municipiul Sintra, pe care eu îl reprezint, are de asemenea foarte multe um, legături cu Marea Britanie în ceea ce privește turismul. Dragi colegi, în martie 2019 până pe 1 ianuarie 2021 vom avea o perioadă de tranziție care va permite stabilitatea și siguranța pentru ca întreprinderile noastre să-și regăsească un loc atât în Uniunea Europeană cât și în Marea Britanie iar condițiile, de, uh, condițiile acestui acord au fost posibile numai pentru că noi am rămas uniți față de aceste negocieri în perioada de negociere. Îmi pare foarte rău, spune președintele, v-ați depășit uh, timpul de vorbire, iar următorul uh, vorbitor, domnul Arnold Hatch. Mr Barnier, as local Ulster Unionist politician from Northern Ireland who has lived through many years of Mulțumesc în uh, calitate de irlandez care am trăit terorismul ani de zile. Uh, vreau să vă spun că crearea unor frontiere dure între uh, frații noștri ar fi foarte grav și ar fi foarte uh, prejudicial pentru noi. Oamenii din Irlanda de Nord au fost umiliți de uh, toate, de ultimele uh, uh, hotărâri și mi se pare că uh, nu trebuie să ajungem în, înapoi unde am fost. Foarte o mare parte a comerțului uh, este, desfășoară cu Uniunea Europeană și nu trebuie să fim considerați ca fiind uh, separați. Cea mai problematică clauză este acordul de backstop, care nu este decât o capcană, pentru că mai ales Irlanda de Nord trebuie să fie legată de reglementările Uniunii, doar dacă Uniunea Europeană însă dacă nu ne dă drumul, noi suntem în continuare prizonieri în această, în această construcție și sper să gândiți acest lucru foarte bine. Eu zic că este nevoie să găsim o soluție care să țină cont de toată lumea. Există foarte multe sensibilități și sensibilitățile Irlandei de Nord nu trebuie să fie separate de cele ale întregii, întregului Regat Unit. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu uh, locuiesc la granița irlandeză. Suntem foarte îngrijorați de Brexit și de consecințele pe care acesta le are pe comunități. Câteodată mă întreb dacă brexitirii sunt doar doritori de atenție și dacă nu-și dau seama eventual ce fac pe, pentru oameni, ce s-a întâmplat cu viețile lor uh, cotidiene din cauza lor. Eu nu cred că putem să ne întoarcem vreodată la o frontieră dură și la un trecut violent pe care îl avem. De aceea avem nevoie de un backstop și vă mulțumesc foarte mult. În calitate de fermier, voi simți consecințele pe comunitățile noastre și pe capacitatea noastră de a vinde, de a cumpăra mâncare de calitate. Și ca tată, ca părinte, eu nu pot să înțeleg cum britanicii pot să las să permită unor oameni să le ia abilitățile tinerilor de a lucra, de a-și găsi un loc de muncă, de a fi formați și în calitate ca de reprezentant egal ales Aș dori să vă rog să ne gândim ce face Brexitul pentru comunitățile noastre. Atâta timp ne-a trebuit ca să vindecăm rănile trecutului și acum e cu o singură coajă le deschidem din nou. Nu e vorba despre hârtii, e vorba despre consecințe directe, adevărate pe viețile cetățenilor. Domnule Barnier, ca irlandez, vreau să vă spun doar mulțumesc pentru că ați muncit așa, mulțumesc pentru că ne-ați ajutat. Vă rog să continuați. Avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie să continuăm așa, nu avem nevoie de Brexit deloc. Mulțumesc că ați depășit mult uh, timpul de vorbire. Îi dau cuvântul domnului Pascal Mongar. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barnier, salut și eu uh, munca dumneavoastră pe acest drum, pentru că Regatul Unit acum va putea să fie independentă și Uniunea Europeană să rămână și ea intactă. Eu aparțin, ca și mulți colegi, din, de, une, de o regiune care produce un vin care le place mult britanicilor, Champania, și suntem primul importator și primul consumator. Eh, domnule Barnier, ne spuneți că eh, prietenii britanici vor putea să eh, sărbătorească momente fericite cu această băutură și uh, producătorii noștri de șampanie vor putea să exporte în Regatul Unit. Bună question et maintenant la parole est à monsieur Eric. Vă mulțumesc, care cuvântul e, eh, domnul Eric Flydroll. Ja, tak for ordet, og tak for et stort stykke arbejde, de har udført, Mr. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. Mă bucur să am ocazia de a vă mulțumi pentru efortul uriaș pe care l-ați uh, întreprins. Eu sunt uh, primarul unei mm, regiuni mici uh, pe coasta de vest a Jutland. Vrem 40% din pescarii din mm, peștii pescuiți de pescarii uh, danezi sunt pescuiți în apele teritoriale britanice și sper că veți rămâne la linia fermă în legătură cu un acord de pescuit în viitor. Autoritățile locale care uh, sunt pe coasta Mării de Nord uh, consideră că este extrem de important să se continue pescuitul în apele teritoriale ale Regatului Unit. Sper că veți continua pe această linie. Vă mulțumesc. Domnul David Simons are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost un conservator pro-european de când uh, am uh, intrat în partidul meu pe vremea tratitului de la Maastricht. Situația este foarte frustrantă pentru mine personal, Să vă aș pune o întrebare specifică. Ați menționat guvernele locale și regionale, însă acestea nu apar în acordul de retragere și nici, din, și nici în polit, declarația politică. Există angajamentul de angajare la nivel parlamentar, oficial, al societății civile. Și date fiind aranjamentele care se referă la um, relația de muncă. Puteți să ne confirmați angajamentul dumneavoastră uh, uh, cu uh, regi- guvern- re- guvernele regionale în uh, relația viitoare cu Uniunea Europeană. Bun, acum îi dăm uh, domnului Barnier posibilitatea de a răspunde din nou. Vă mulțumesc tuturor celor care au intervenit, domnule Spice, domnule, domnule Anthony, Ați evocat legăturile umane și economice, însă cu toți regretăm această decizie, însă o respectăm. Evident, am spus chiar eu în uh, cuvintele mele introductive, Regatul Unit va rămâne acolo, uh, vecinul nostru, aliatul nostru și partener, partenerul nostru. Uh, și avem dorința de a continua, de a construi în alte forme juridice parteneriatul nostru și alianța în domeniul securității, pentru că Regatul Unit nu mai eh, este, când Regatul Unit nu va mai fi în Uniunea Europeană. Așadar, eh, dorim să eh, construim această relație ambițioasă. Domnule Antoni. Eh, după cum nu am făcut-o în cazul domnului Buchanan, nu vreau să intervin în eh, dezbaterea internă din Regatul Unit, în ceea ce privește Scoția sau Țara Galilor. Nu dorim și nu putem interveni în eh, dezbaterile interne care pot să, unde discuțiile pot să aibă loc doar cu guvernul de la Londra. Uh, domnul Simons și, ați, și domnule Anthony ați uh, evocat rolul dialogului cu regiunile. Vă reamintesc că uh, declarația politică prevede schimburi structurale la nivel ministerial, par, parlamentar și tehnic. Dialogul structurat poate să se refere, bineînțeles, și asupra chestiunilor de interes comun, de interes regional și acest lucru poate să țină și de dialoguri tematice și vor avea loc aceste dialoguri la inițiativa dumneavoastră între regiunile europene și cele britanice în cadrul cooperării pe viitor. Asta pot să vă spun pentru a vă asigura că vă pute, veți putea continua exprima și noi din Comisia Europeană vom continua să vă ascultăm. Domnul Finvol uh, invocat uh, regiunea Jutland, pe care nu am uitat-o, vom, voi continua să veghez la găsirea unui acord echilibrat, care poate nu va fi același ca și cel de astăzi. Uh, trebuie să ținem cont de accesul pescarilor noștri la apele britanice și accesul pentru produsele transformate din pescuitul britanic pe piețele noastre. De aceea am spus că acest acord pentru pescuit va trebui negociat în cadrul unor negocieri mai globale în legătură cu relații economic, relațiile economice. Doamna Camara eh, s-au evocat eh, denominațiile de origine geografică. Am fost și ministru al agriculturii în țara mea. Eh, avem multe asemenea denominații, nu doar pentru șampanie, și acordul pe care l-am uh, semnat cu britanicii permite consolidarea durabilă cât uh, timp vom avea un, un acord echivalent, echivalent, uh, consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală care sunt atașate acestor denominări. Ținând cont de relațiile noastre economice, sper să fie cât mai ușor uh, să se poată exporta șampania în Regatul Unit și să importăm uh, whisky scoțian. Uh, să meargă în ambele sensuri, așadar, pentru a vă da doar două exemple. Doamna Camara, vreau doar să vă reamintesc că pentru a se fi consumat pe piața, pentru a fi consumate pe piața unică, produsele care vin din statele terțe trebuie să uh, respecte normele sanitare pe care le impunem tuturor produselor care sunt uh, desfăcute pe, sunt puse pe piața Uniunii Europene, fie că este în ceea ce privește Gibraltarul, acordul care a fost uh, semnat de unanim de cele 27 de state membre, orice relații ale Regatului Unit cu care privesc uh, Gibraltarul trebuie să aibă acordul prealabil uh, al guvernului spaniol. Domnule Corslamers, ați evocat pregătirea. Am vizitat în țările de jos o structură structură vamală care pregătește 200 de uh, noi grăniceri, Belgia 400. Până la urmă nu vom continua ca și până acum, vor avea loc controle, chiar dacă avem un acord de liber schimb cu zero tarife, chiar dacă vom avea o uniune vamală, dacă britanicii o doresc uh, și cred că astăzi nu și-o doresc, vor avea loc controle în special în ceea ce privește alimentația europeană pe produse, deci trebuie să ne pregătim pentru aceste controle, fiecare sector, fiecare întreprindere și vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în regiunile dumneavoastră cele mai expuse, fiind prin proximitatea de Regatul Unit, pentru unde întreprinderile și cetățenii se pregătesc fiecare se uh, pregătește în funcție de relațiile deja existente. Jerry Wu a evocat uh, cercetarea și programul Erasmus. Domnule Wu, sunt perfect convins că va trebui să continuăm, însă în altfel, cooperarea noastră în domeniul cercetării Erasmus și a cooperării universitare. Acum câteva luni am, m-am văzut cu directorul general uh, al Spitalului Gustav Uzi, care se specializează pe cercetarea împotriva cancerului, uh, cercetarea asupra cancerului și uh, face parte dintr-o rețea de spitale care include și Spitalul Cambridge, care fac cercetări în acest sens uh, și pun în comun eforturile de cercetare în domeniul cancerului, al Alzheimerului. Evident că trebuie să continuăm această cooperare. Este în interesul general al tuturor să uh, ne punem în comun eforturile, însă trebuie, va trebui să găsim un alt cadru juridic pentru că Regatul Unit a ales că nu va mai fi în Uniune. Kate Finney și Uh, alți deputați au evocat Irlanda. Eu nu am uitat vizita pe care am făcut-o în Irlanda de Nord acum câteva luni, la Don Gannon, unde m-am întâlnit cu un uh, grup de femei și am, am văzut, doamna Fini, exact ce spuneați dumneavoastră. Chestiunea Irlandei nu privește doar uh, vămile, controlele, privește oamenii bărbații și femeii care nu mai doresc să, ca vremurile rele să se întoarcă, care își doresc pacea. Pacea a fost construită prin curajul politic al bărbaților și femeilor, uh, cei care au primit premiul Nobel și care au lucrat împreună. Și însoțim Uniunea Europeană uh, și Uniunea Europeană însoțește acest proces de pace și uh, bineînțeles că vom continua să fim uh, angajați. Eu rămân angajat pentru a păstra conținutul tuturor acestor uh, dimensiuni ai acordului din Vinerea Mare. Și nu prea văd unde se găsește umilința de care ați vorbit. Avem un acord cu guvernul britanic, care reprezintă Irlanda de Nord, care este un acord bun pentru toată întreaga economie a insulei, inclusiv pentru Irlanda de Nord. Avem un acord backstop care poate să fie criticat. Este un backstop care nu este acolo pentru a fi utilizat, însă există ca o asigurare că se vor apăra condițiile care asigură pacea și aș doi, dori să-i spun lui Vasile Orta că suntem gata de a negocia un acord foarte ambițios cu respectarea liniilor roșii britanice, cu respectarea integrității noastre economice, însă tranziția de 21 de luni sau mai mult va depinde de acordul de retragere. Deci avem nevoie de un acord de retragere dacă vrem să avem o tranziție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acum mai avem uh, o mare provocare pentru că da, mai avem încă 9 oratori. Dacă sunteți foarte succinți, pot să îmi imaginez că domnul Barnier va mai rămâne câteva minute alături de noi. Dăm cuvântul imediat uh, colegului nostru, Prigo Ezuelu. Bine, eh, gracias. Mulțumesc în 27 mai, după alegerile din Parlamentul European, vor avea loc și alegeri municipale în Spania. Aș dori să uh, manifest uh, îngrijorarea pentru cele 250.000 de britanici care au rezidență în uh, regatul Spaniei, în municipiile de coastă. Nu, mai, nu este vorba de turiști sunt uh, vecinii noștri, proprietari de imobile, consumatori care își plătesc impozitele acolo, utilizează serviciile și chiar cu posibilitatea ca, chiar dacă Parlamentul Britanic va ratifica acest acord, nu cred că uh, vom putea uh, asigura că acești cetățeni vor putea să participe activ la vot, atât activ cât și pasiv, să fie candidați în alegerile locale care este, va fi situația dacă nu va exista un acord. Va trebui să avem un tratat bilateral între Regatul Unit și Spania și iarăși timpul ne presează. Uh, iată, așadar, circunstanțele foarte dezagreabile ale acest, create de acest Brexit. Uh, are cuvântul acum uh, colega noastră Dorin Ulah. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule președinte. Domnule Barnier, am avut norocul de a participa la mm, lucrările Comitetului Regiunilor în ultimii ani și am apreciat felul în care am transmit inform, transmis informații, cum am învățat uh, unii de la ceilalți și vreau să îmi cer scuze pentru tuturor pentru acest act de acest autogol pe care ne-l facem prin care ne lovim pe noi înșine și care ne va lovi pe toți. And for the past three years... În ultimii trei ani în Regatul Unit am fost supuși uh, unor uh, dezbateri și manipulări fără sfârșit din partea extremei drepte și extremei stângi, uh, false promisiuni, minciuni și acum uh, impas în Parlament. Am votat să rămân, am locuiesc într-un oraș care a votat să rămână și într-o regiune care, în ciuda exportatorilor, a votat să uh, părăsească Uniunea. Nu avem personal în spitale și nu avem personal social dacă este orice ce puteți face pentru a ne ajuta, pentru a opri acest proces, pentru a obține un nou vot, pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Vă rog să o faceți pentru că milioane de cetățeni vă vor fi recunoscători. Domnule Emil Boc, domnule președinte, domnule Barnier, Brexitul, după cum ați spus, este o situație din care pierde toate, toată lumea. Nu discutăm de ce sunteți aici astăzi, însă trebuie să tragem un învățământ, să nu se mai întâmple niciodată. Să punem accentul pe consolidarea de jos în sus a Uniunii Europene și nu doar de sus în jos. Ce înseamnă acest lucru? Să ascultăm mai mult vocea cetățenilor, administrației locale, a regiunilor, a orașelor și, bineînțeles, vocea cetățenilor. A doua, al doilea lucru, ce putem face acum? Ne confruntăm cu Brexitul. Acum putem doar să uh, limităm pagubele și uh, cu munca dumneavoastră excelentă sperăm că vom avea cel mai bun, uh, cel mai bun acord posibil mă preocupă viețile a 4,5 milioane de europeni care trăiesc uh, în uh, Regatul Unit. Care va fi situația lor uh, în, cazul în care nu va exista un acord? Pentru că avem un acord, dar ce se va întâmpla dacă nu va exista un acord începând de anul, anul viitor? Are cuvântul colegul nostru, Sez Logan. Mulțumesc foarte mult și Felicitări domnului Barnier pentru uh, munca depusă. Însă, cu durere în suflet, uh, sunt silit să observ că, iată, intrăm în, în următoarea etapă a negocierilor uh, sub perspectiva negativă a unui impact potențial asupra regiunilor noastre, asupra Europei în general, asta va genera mai mult naționalism. Trebuie să explicăm în continuare oamenilor ce înseamnă Uniunea Europeană, să asigurăm unitatea la nivelul Uniunii Europene. Brexitul nu e sfârșitul cooperării, e începutul unei noi etape de cooperare cu Regatul Unit. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Mai devreme, în cursul acestei săptămâni, juristul principal al Curții Europene de Justiție a spus că Regatul Unit poate să renunțe la Brexit și poate să renunțe unilateral la invocarea articolului 50. Și atunci vă întreb dacă Marea Britanie ar decide acest lucru, uh, îi se va permite să rămână uh, uh, membru al Uniunii Europene ca și până acum? Să nu uităm că solidaritatea trebuie să rămână vie. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul intervenient, doamna Deirdre Ford. Îmi cer scuze că revin la aceeași chestiune, dar Irlanda este deosebit de afectată de Brexit. În regiunea mea, milioane de tone de produse se exportă prin portul Cork. Cele mai multe traversează teritoriul britanic în drumul lor spre Europa. Sigur, în mod ideal, o să putem continua să exportăm pe această cale, dar trebuie să, să examinăm și alternativele Brexitul face din Irlanda o zonă periferică și de aceea e nevoie de noi rute comerciale. De aceea sprijin propunerile de a include Irlanda în coridorul atlantic și de a crea rute suplimentare către Marea Nordului, către Mediterana, mai ales direct către porturile franceze. Geografia contează, iar ruta anglo-franceză este esențială dacă vrem ca produsele noastre să ajungă pe piața franceză, portugheză și spaniolă mai ales dacă vorbim de produse agroalimentare, unde timpul de tranzit este esențial. Domnule Barnier, vreau să vă mulțumesc pentru lucrurile minunate pe care le-ați făcut. Uh, doamnă Lisman, mulțumesc foarte mult. Eu vin dintr-un orășel din nord-vestul Angliei. Majoritatea cetățenilor au votat ieșire din Marea Britanie, dar noi oferim servicii de inginerie către Airbus și Rolls-Royce. Ei sunt principali angajatori din zonă. Situația de la noi s-a îmbunătățit în ultimii ani, în principal din cauza apartenenței la Uniunea Europeană. Ieșirea din Uniunea Europeană ar putea să ne lase și pe noi și administrația locală în general fără un cuvânt de spus la nivel european și la nivel britanic chiar. Mă tem pentru viitorul orașului meu și mă tem ce va face acest vot de plecare. Intoleranța acum e acceptabilă. Prejudecățile în legătură cu grupurile minoritare sunt acum exprimate în mod deschis. Orice s-ar întâmpla săptămâna viitoare în Parlamentul Britanic, deja răul a fost făcut și pentru Regatul Unit și pentru Europa. Eu tot sper că se va face un al doilea referendum, că probabil se va renunța la Brexit și vă mulțumesc, domnule Barnier, că ați făcut tot ce ați putut în condiții atât de vitrege. Mulțumim foarte mult. Urmează Samuel Azoparbi. Domnule președinte, domnule Barnier, eu vin din Malta, un stat insular care are legături istorice cu Regatul Unit, a fost parte a Imperiului Britanic, acum suntem membru UE. Numele orașului meu vine de la cel al unui monarh britanic. În numele concetățenilor mei, meu, mei aș avea două întrebări de formulat. Cum i-am putea proteja pe britanicii care vor să rămână cetățeni europeni? Ei sunt deocamdată cetățeni europeni. De ce să fie privați împotriva voințelor de aceste drepturi? Am putea face ceva pentru ca cei care doresc să rămână, într-adevăr, să poată să o facă. Dăm acum cuvântul lui Declan MacDonald. Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva lideri politici britanici uh, pun puterea mai presus de popor. Astfel, Brexitul va afecta negativ nu doar generația actuală și generațiile viitoare, dacă se ajunge la un Brexit fără un acord. În Irlanda de Nord sunt politicieni care refuză acest sistem de garanție, acest backstop, uitând însă că mii de oameni traversează frontiera în fiecare zi pentru a merge la lucru. Se gândesc oare la efectele asupra acestor oameni, dacă o să existe o frontieră fizică concretă. Mă bucur că Uniunea Europeană insistă pe păstrarea uh, acordului din uh, Vinerea Mare. Un reprezentant al Consiliului nostru a vorbit uh, recent la o organizația o întrunire a organizațiilor locale din Irlanda referindu-se la importanța acestor relații în materie de cultură și patrimoniu cultural. Sper că viitorul nu va periclita această bună cooperare. Domnule Barnier, trebuie într-adevăr să asigurăm cea mai bună soluție în interesul statelor membre. Până acum ați lucrat minunat și vreau să vă mulțumesc pentru cele făcute. Ultimul intervenient, domnul Vyacheslav Strinca. Mulțumesc uh, foarte mult. Kraljostve Stimate domnule Barnier, îmi cer scuze. Cetățenii slovaci au uh, trăit uh, procesul invers. Și dacă vorbim despre cetățenii din uh, Slovacia, mă refer aici mai ales la cetățenii din Slovacia de Est, aceștia au plecat din uh, Slovacia din motive de lipsă de, for- de lucruri de muncă. Sunt foarte mulți cetățeni care au trebuit să părăsească țara, iar drepturile cetățenilor Uniunii, inclusiv în Slovacia, în cazul unui soft Brexit, nu se știe nici măcar ce se va întâmpla cu ei, nu se știe ce facem cu cei care au plecat în Marea Britanie. Totul va depinde de negocierile finale pe Brexit. Sunt foarte mulți cetățeni din țara mea care sunt în această situație și pentru unele regiuni aceasta e într-adevăr mult mai periculos decât pentru altele. Ne interesează în cel mai înalt grad uh, ce se întâmplă cu acordul, dacă însă nu se poate ajunge la un acord și trebuie să se meargă pe hard Brexit, după perioada de tranziție, vom avea 10-20 de mii de oameni care se întorc în țara noastră, în acea regiune de care vă vorbesc și de aceea ce oreul trebuie să se pregătească pentru așa o variantă. Este posibilă. Va avea consecințe întoarcerea acestor oameni pe regiunile în care se întorc. Trebuie să începem cu pregătirile încă de acum și, după părerea mea, pregătirile nu trebuie să fie făcute numai la soluțiile cadru, ci și la pașii concreți la fața locului. Mulțumesc, vă rog să finalizați. Da, imediat. Eu aș propune, deci, ca și Comitetul Regiunilor să se pregătească printr-o comisie de specialitate, o comisie specială care să fie însărcinată cu analizarea consecințelor Brexitului pe diferite regiuni concrete în Uniunea Europeană și să tragă concluzii pentru regiunile în cauză în același timp propunând eventual măsuri. Mulțumesc frumos, vă rog frumos, trebuie să terminați pentru că v-ați dublat timpul intervenției dumneavoastră, spune președintele, tăind microfonul. Deci acum dă cuvântul uh, în ultima instanță domnului Barnier pentru o ultimă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi un răspuns domnului Alonso Brezeguela în legătură cu ce se întâmplă în legătură cu cetățenii britanici, și anumite numeroși, un milion și jumătate dintre ei locuiesc în Uniunea Europeană. Odată ce Regatul Unit devine, așa cum și-a dorit, o stat terț, cetățenii britanici nu mai pot vota în alegeri europene. Dar spun încă o dată, odată ce Regatul Unit iese din Uniunea Europeană. La alegeri locale, povestea e alta. Pentru că fiecare stat membru, fiecare din cele 27 de state membre își păstrează autonomia decizională în materie de a decide în legislația internă care cetățeni din statele terțe votează sau nu în alegerile locale. Asta nu e o decizie ce ține de Uniunea Europeană, ține de fiecare stat membru. Rămânând la chestiunea acestor cetățeni, domnul Boc și domnul Azopardie și domnul Trinca, de altfel, s-au referit la cetățenii de ambele părți care locuiesc de cealaltă parte a baricadei. Asta a fost, un acord în acest sens a fost o prioritate și pentru noi, pentru multe alte asociații, să garantăm securitatea celor 4 milioane și jumătate de cetățeni care locuiesc fie cetățenii europeni în Marea Britanie, fie invers, uh, nu e vorba doar de 80.000 de slovaci, sunt 700.000 de italieni, 850.000 de polonezi, mulți alții. 3 milioane și jumătate, cu alte cuvinte, cetățeni europeni locuiesc și muncesc în Regatul Unit. Drepturile dobândite de acești cetățeni, drepturile de reședință, drepturile sociale dobândite până la finul tranziției, până în decembrie 2020, rămân garantate dacă acest acord este pus în aplicare Asta pentru ei, pentru familiile lor, pe întreaga durată a vieții. E un acord extrem de bun cu o clauză de reciprocitate pentru cetățenii britanici în Europa. Evident însă, acest acord trebuie să intre în vigoare. Dacă nu ajungem la un acord, domnule Boc, această prioritate va rămâne o prioritate și o să luăm măsuri de urgență, măsuri unilaterale. Însă nu suntem deocamdată uh, uh, convinși că vom va trebui să recurgem la aceste măsuri, nu e ceva ce ne dorim, ne pregătim pentru astfel de eventualitate. Eventualitatea pe care o dorim este să avem un acord uh, în, în momentul Brexitului. De asemenea, doamne Udart aș spune că am, am ascultat-o cu mare atenție, înțeleg emoția domniei sale, însă procesul a fost demarat este voința exprimată de majoritatea cetățenilor britanici într-un referendum uh, asumat de guvernul britanic, care a cerut nu doar ieșirea din Uniunea Europeană, ci și din piața unică și din Uniunea Vamală. Aici sunt consecințe inevitabile. Nu pot să vă spun altceva decât că asta a fost alegerea poporului britanic, asta a fost alegerea guvernului britanic există o dezbatere internă britanică, democratică, pe care noi o respectăm. Dar deocamdată noi discutăm cu guvernul legitim al Regatului Unit, care a declansat o procedură juridică de ieșire din Uniunea Europeană. Sisrogan vorbea de consecințe De asta, de altfel, uh, uh, menționa și tangențial domnul Emil Boc că uh, trebuie să să menționăm, să evidențiem valorile europene tot timpul. Vorbim de o, o comunitate la nivelul pieței unice, nu care e o zonă de liber schimb, e, e mult mai mult de o, decât o simplă zonă de liber schimb și britanicii adesea nu, nu înțeleg acest lucru. Piața unică e un ecosistem de drept social, de mediu, de norme, de standarde pentru produse, de certificare comună, de reglementare comună, de supervizare comună pentru piețele financiare și deasupra tuturor acestora o jurisdicție comună. E mult mai mult decât o simplă zonă de liber schimb. Și acesta e avantajul nostru principal. Și de aceea chinezii și americanii ne respectă, pentru că această piață unică e un spațiu de viață economică și socială unde trăiesc 500 de mii de, de, de, de milioane de consumatori și 22 de milioane de, de întreprinderi, de, de societăți comerciale. Nu putem fragiliza, nu putem periclita această realizare în momentul în care britanicii pleacă. Trebuie să le cerem să respecte ceea ce suntem noi, pentru că și ei au contribuit la această arhitectură de, pe care o avem, uh, în același timp respectând dorința lor de a-și regăsi autonomia. Însă lui Sis Rogan îi, îi spun că noi va trebui să, să reîntărim imaginea și importanța Europei și, într-adevăr, să răspundem la preocupările cetățenilor. Nu pot să mă exprim uh, în legătură cu hotărârea curții pe care nu o cunosc și care va fi publicată doar luni dimineața la, la ora 9, din câte a declarat public uh, Curtea de Justiție. Do doamna Ford uh, vorbea de Brexit și de Irlanda. Vă spuneam deja, nu există valoare adăugată pentru, pentru Marea Britanie, însă, de adevăr, Irlanda este deosebit de, de amenințată pentru că se periclitează acordul de pace și de cooperare și există un risc de a derapa uh, uh, în, în direcția trecutului. Avem de aceea tot interesul să păstrăm acordul din Vinerea Mare și cooperăm foarte bine cu, cu guvernul de la, de la uh, Dublin. Doresc să-i mulțumesc pe această cale domnului prim-ministru irlandez și celor miniștri din guvern pentru cooperarea admirabilă care ne-a permis să ajungem uh, la acordul pe care îl avem pe masă în prezent. Domnule Ford, în legătură cu coridoarele și rutele comerciale dintre Irlanda și restul Uniunii Europene, Vă asigur, Comisia este pe deplin conștientă de ce se poate face, mai ales în direcția coridoarelor comerciale. Uh, comisarul pentru transporturi se ocupă exact de acest aspect. Domnul Lișman vorbea de uh, uh, ce ar putea păți corporații ca Rolls-Royce și așa mai departe. Încă o dată nu pot să comentez chestiuni de politică internă britanică, dar pentru firmele britanice și Rolls-Royce e una din cele mai mari, Uh, nu o să mai fie business as usual după Brexit, mai ales în materie de lanț de aprovizionare, pentru că ieșirea din Uniunea Europeană, ieșirea din Uniunea Varmală vine cu consecințe clare în materie de controare și chiar de fracturare a lanțurilor de aprovizionare și desfacere. Uh, domnul McDonald îi spun că pentru Irlanda am încercat să găsim cel mai bun rezultat posibil și considerăm că ce am găsit este pozitiv pentru economia insulei, Chiar dacă trebuie în continuare să avem uh, maximă atenție la atunci când e vorba de impactul potențial al Brexitului și în termen de Uniune Vamală pentru Irlanda de Nord. <clears throat> Am încercat să, să răspund tuturor, am, colaboratorii mei m-au ajutat să, să consemnez toate întrebările. Grupul operativ pe care îl, uh, îl conduc rămâne la dispoziția dumneavoastră. Mm puteți să ne, să ne contactați direct, puteți să vă adresați președintelui dumneavoastră care ne va transmite mai departe solicitările dumneavoastră și am să încerc să răspund la absolut tot. Mulțumesc încă o dată Comitetului Regiunilor. Cher Monsieur Barnier, vous voyez à l'applaudissement que vous avez été vraiment... Domnule președinte, domnule Barnier, vedeți de pe urma aplauzelor că ați fost chiar la înălțimea sarcinii care v-a fost acordată. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați acordat o jumătate de oră în plus decât stabilisem. A fost un timp extrem de prețios pentru noi, l-am folosit la maxim. Mult, vă urez mult noroc pentru negocierile ulterioare, dacă vor fi sau în orice caz, vă urăm mult noroc în tot ceea ce se faceți aici până la sfârșitul acestui proces. O să ne spună viitorul cum va arăta. Mulțumesc foarte mult și succes! Chers collègues, nous avons quasiment terminé. Dragi colegi, am terminat. Știu că nu aveți obiecții la numirea de noi membri și membrii supleanței CORE. Aveți lista pe masă. Vă informez și despre noi membri ai comitetului care au fost uh, numiți. Următoarea reuniune va fi 6-7 februarie Mulțumesc tuturor um, care au contribuit la pregătirea acestei sesiuni foarte dificile, dar foarte reușite. Mulțumesc interpreților, mulțumim și noi și mulțumim tuturor. Vă urim sărbători fericite, la mulți ani și să vă odihniți pentru că vom mai avea multe de făcut în ultimul an al mandatului nostru. Vă mulțumesc foarte mult!